Possiamo... Bună ziua, dragi colegi! Deși suntem departe de a fi în uh, formație completă, aș vrea să începem pentru a nu rămâne în uh, urmă și dau cuvântul domnului Klein. Stimate doamnă președinte, stimați uh, deputați, vă mulțumesc că mi-a oferit ocazia de a vorbi aici în numele a 30 milioane de astmatici din Uniunea Europeană care sunt privați de 12 ani de zile de un produs medical care se cheamă Efecto. Despre ce este vorba în uh, petiția noastră? Este vorba despre un mijloc auxiliar medical din plastic de mici dimensiuni, un uh, instrument pentru inhalat care se cheamă Efecto și care uh, le permite astmaticilor, oricând au o criză de astm, în orice poziție, fie culcat, fie în picioare, fie stând, să inhaleze medicamentul de care au nevoie este foarte important pentru că cu acest instrument pentru inhalat ei pot să inhaleze medicamentul respectiv uh, chiar și culcați fără să existe nicio afectare a funcționalității acestuia. Trebuie ține, să ținem cont că crizele de astmă se petrec de cele mai multe ori noaptea. Inhalatoarele tradiționale, în formă de L, nu funcționează în poziția culcată. Acest lucru a fost dovedit de către un institut renumit, Fraunhofer, și comisia cunoaște foarte bine acest lucru. Eu folosesc acest produs, uh, alături de 30.000 de alți asmatici, de când a fost acesta dezvoltat, din anul 1992. Îl folosesc noaptea, în poziția culcat și sunt foarte sănătos. Dar produsul funcționează și stând sau șezând și vă voi demonstra acest lucru pentru că am inhalatorul cu mine. Hmm. Aceasta nu este o măsură de doping și puteți observa că efectul nu funcționează numai în poziția culcat. De când folosesc acest produs, nu a trebuit să mai fiu dus la urgență cu nicio criză de astm și acest lucru a dus la economisirea multor costuri adiacente. Produsul um, duce și la economisirea multor medicamente. Conform calculelor noastre, um, obstacolele de până acum au provocat uh, cetățenilor europeni asigurați medical o pagubă de aproximativ 50 de miliarde de euro, iar cele mai multe beneficii le-au avut de pe urma acestui lucru industria farmaceutică. Aplicarea este asemănătoare cu cea a unei injecții, iar acest produs a fost furnizat fără medicament. Deci produsul se uh, clasifică la clasa 1 de produse medicale, dar cu siguranță nu este un medicament, așa cum s-a spus mereu de către autorități. Produsul este certificat de comunitatea europeană, iar Uh, autoritățile competente din saxonia anhalt l-au verificat, au verificat cercetarea și au considerat că totul este în ordine. Cu toate acestea, autoritățile și guvernul necompetent din Bavaria Superioară au combătut această măsură. Autoritățile bavareze au dorit ca uh, comercializarea acestui produs să fie interzisă, pentru că se pare că ar fi existat anumite pericole și riscuri conexe folosirii acestui produs. Acest uh, această interdicție de comercializare a intrat în vigoare în 1997. Ar fi trebuit să fie introdusă o procedură de clauză de salvgardare, însă nu s-a întâmplat acest lucru nici până astăzi. În ceea ce privește această audiere, mă interesează de ce Comisia nu a inițiat niciodată procedura de clauză de salvgardare, pentru că acest lucru ar fi trebuit să fie efectuat conform directivei europene. Autoritățile au um, susținut această argumentare a lor timp de decenii, discutând despre riscuri abstracte și despre tot felul de alte argumente, susținând că acest produs face parte din clasa 1 și așa mai departe. Însă, prin această argumentație nu au dorit decât să uh, le transmită o stare de nesiguranță celor care nu știau despre ce este vorba. Această strategie a statului Uniunii Europene a fost preluat orbește de către Comisia Europeană și probabil că au dorit să protejeze formarea unor monopoale industriale. Informațiile uh, științifice, experții, medicii au susținut tocmai contrariul și anume că acest produs nu este periculos. Produsul a fost uh, folosit de 200 de milioane de ori de circa 30.000 de astmatici din 1996 și de atunci nu a apărut niciun incident care să fi fost raportat în sistemul de raportare DIMDI. Vă întreb, cum poate un produs medical să fie periculos dacă este folosit 14 ani de zile de 200 de milioane de ori, fără să apară vreun incident? Produsul este cu siguranță sigur, asta ne arată istoria și același lucru îl susțin și casele de asigurare de sănătate. Cu toate acestea, Comisia solicită în continuare verificări clinice ca la autorizarea unui nou medicament. Comisia știe foarte bine cum stau lucrurile și cu toate acestea nu întreprinde nimic împotriva solicitărilor nejustificate. Toate aceste lucruri ar trebui să se fi clarificat în 1998 sau cel târziu în 2005 prin inițierea de către Comisie a unei proceduri privind o clauză de salvgardare, însă nu s-a întâmplat. Stimate domnule președinte, stimați deputați, în avizul uh, jurii scrie că comisia ar fi trebuit să inițieze această uh, clauză de salvgardare. Vreau să vă arăt o adresă din partea comisiei din 2007 care um, spune că această procedură se va realiza. Deci, 10 ani, uh, deci la 10 ani după ce am inițiat noi, prim, am introdus noi prima noastră plângere. De ce dintr-o dată după 10 ani să se inițieze această procedură dacă se considera că produsul este atât de uh, periculos? În anul 2010, Tribunalul Administrativ din München a făcut referire la această scrisoare oficială a Comisiei și astfel a respins o cerere de acțiune preliminară la Curtea Europeană de Justiție. Ei au justificat această sentință, um, justificând faptul că um, există această acțiune pe rol în ceea ce privește clauza de salvgardare. Până la urmă, lucrurile nu s-au întâmplat așa. Noi nu am știut nimic despre aceste lucruri, am aflat abia retrospectiv în, uh, noi aveam doar niște informații referitoare la uh, o procedură privind clauza de salvgardare din iulie 2007. Noi am protestat pentru că ne-am simțit păcăliți. Iar în decembrie 2007, ca o consecință, directorul general Heinz Urek ne-a scris următorul lucru. Citez. Referitor la procedura din 1997, vă este cunoscut că această procedură nu a fost urmărită ulterior, iar dumneavoastră ne-ați informat corespunzător. Dacă sunteți de părere, așa cum ați spus de mai multe ori, că este cazul să inițiați niște pași juridici, atunci sigur că aceasta este decizia dumneavoastră. Cum se poate așa ceva? Două avize oficiale ale Comisiei care au conținuturi contradictorii referitoare la o procedură impusă și obligatorie, un lucru care se desfășoară deja de 12 ani. Reclamația noastră de suspendare a interdicției de comercializare uh, a fost respinsă odată cu uh, sentința tribunalului uh, bavarez. De aceea noi nu mai avem niciun fel de posibilitate juridică. Orice tergiversare, fiecare lună în care uh, se întârzie, aduce un prejudiciu de 300 de milioane de euro cetățenilor europeni asigurați din punct de vedere medical. Și în felul acesta este periclitată și sănătatea astmaticilor care riscă să ia supradoze dovezi, dovezile și avizul Comisiei Jurii sunt cât se poate de clare. Comisia încearcă în continuare să nu-și asumă nicio răspundere. De aceea rugăm Comisia de Petiții să ajute la înființarea unei comisii de analiză pentru a clarifica toate aspectele care sunt în continuare neclare și asta în interesul a 30 de milioane de astmatici europeni. Cei 30 de milioane de astmatici europeni nu fac parte din niciun partid politic, dar au nevoie de ajutorul dumneavoastră. La fel au nevoie și comunitățile de asigurări de sănătate și noi, ca producător afectat. Iar dacă aveți cumva întrebări de natură juridică, avocatul nostru, domnul David Schneider Adamenza, vă stă la dispoziție. 30 de milioane de asmatici, vă mulțumesc, eh, vă mulțumesc pentru răbdare și pentru atenție. Grazie. Mulțumesc foarte mult și în acest moment aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru că ați avut grijă să tratați acest subiect primul în această după amiază. Comisia nu contestă faptul că dispozitivul inventat de petent are un potențial deosebit în ceea ce privește economiile care se pot realiza în materie de costuri medicale pentru pacienți individual, pentru asigurările medicale, însă răspunderea comisiei este aceea de a se asigura că orice fel de dispozitive medicale uh, care circură în Uniunea Europeană nu prezintă niciun fel de risc pentru sănătatea cetățenilor europeni. Așa cum a spus și domnul Klein, dispozitivele medicale sunt reglementate printr-o directivă din anul 1993. Directiva a fost actualizată de mai multe ori și în acest moment este în curs de a fi revizuită pentru a se face noi propuneri și pentru a se reforma actuala directivă um, ca să fie readoptată în 2011. Dispozitivele medicale spre de produsele farmaceutice nu fac obiectul unei autorizări prealabile nu trebuie să fie aprobate de către nicio autoritate centrală, ci fac, pe de altă parte, obiectul unei certificări, iar forma certificării depinde punctual de faptul dacă acel dispozitiv uh, medical este considerat a prezenta un risc major sau nu. Această dispozitiv care a fost inventat de către petent prezintă un risc scăzut și acest lucru înseamnă că el poate fi certificat ca fiind sigur atât de către producător și fără să fie nevoia de intervenția unei părți terțe, unui organism de testare sau unui alt organism de notificare. Totuși, pentru a putea aplica eticheta fabricat în Comunitatea Europeană CE, care să arate că se respectă dispozițiile din directivă și care dreptul de a circula liber în Uniunea Europeană, producătorul trebuie să pregătească un dosar, o mapă tehnică în care să strânească date care să demonstreze că produsul este sigur. Și aici este subiectul unde um, nu suntem de acord cu petentul. Din punctul de vedere al comisiei, petentul nu a reușit niciodată să demonstreze uh, acest lucru nici autorităților germane, și anume că produsul este sigur. Mapa tehnică, dosarul tehnic necesare nu au fost completate, așa încât din punctul nostru de vedere, petentul și producătorul nu au respectat condițiile care ar permite produsului să circule, să intre pe piață și să circule liber. Acest caz prezintă două prevederi. Articolul 8, care se referă la procedurile de salvgardare, și articolul 18, și una și cealaltă dintre prevederi permit autorităților naționale să interzică un produs pe piață. Articolul 8 este procedura de salvgardare și aceasta este folosită în momentul în care un produs deja intrat pe piață, dintr-un motiv sau altul, este uh, considerat de către una dintre autoritățile naționale a fi periculoase, în sensul că prezintă un risc. Și acest lucru se poate întâmpla pentru că s-a produs un defect în procesul de producție sau pentru că au apărut date științifice recente care arată că este posibil un astfel de risc. Acesta este articolul conform căruia autoritățile germane au notificat într-o primă instanță Comisia în legătură cu intenția pe care o au de a interzice produsul petentului în anul 1997. Acea procedură nu s-a încheiat niciodată, deoarece, în conformitate cu toate datele disponibile pe care le avea Comisia atunci, și inclusiv cele trimise de către producători autorităților germane, producătorul a fost de acord să-l scoată de pe piață sau mai degrabă a fost de acord să nu-l mai comercializeze și și-a anunțat intenția de a definitiva acest dosar. Deci cât privește poziția comisiei, nu există nicio posibilitate ca acel produs să reapară pe piață sau ca acea interdicție să fie contestată în vreun fel. Și acest lucru se pare să fi fost și uh, interpretarea dată de petent, uh, judecând după scrisoarea pe care a trimis-o mult mai târziu Comisiei, în mai 1997, ba nu, în 2007 se corectează oratoarea. Am mai auzit acest produs în 2006, în august, în momentul în care petentul a informat comisia că încă o dată produsul s-a comercializat, numai că de data aceasta sub un alt nume și că el era produs de către o altă companie și încă o dată a fost scos de pe piață de către autoritățile germane. De data aceasta, comisia a analizat uh, dosarul mai în amănunt și a tras concluzia că prevederea în acest caz era articolul 18, conform cărea autoritățile naționale, adică autoritățile germane în cazul nostru, trebuie să intervină pentru a împiedica circulația unui produs care nu respectă prevederile directivei. Iar autoritățile germane au fost de părere, iar Comisia nu are nimic împotrivă, că acest produs nu respectă prevederile directivei, deoarece petentul încă nu a adunat toate datele necesare pentru a demonstra că este un produs sigur. Este vorba de o diferență minimă. Produsul nu trebuie să nici nu este nici demonstrat a fi nici periculos, dar nici a nu fi periculos. Iar se consideră că autoritățile germane, de către comisie, că acestea au uh, se consideră de către Comisie că autoritățile germane au tratat corect acest dosar conform articolului 18. Știm că petentul și-a exercitat dreptul de a merge în instanțele din Germania și am văzut această hotărâre judecătorească din februarie anul acesta a instanței bavareze, firește că se poate face recurs la această hotărâre judecătorească și la această sentință. Comisia însă nu și-a dat cu părerea în niciun fel, deci nu a interzis uh, instanței să se pronunțe ceea ce este ce a spus de fapt petentul și nu este adevărat, ci pur și simplu noi considerăm că uh, autoritățile au dreptul de a se pronunța în legătură cu acest produs fără să se facă referire în niciun fel la instanțele europene, dar, repet, există varianta recursului și petentul poate, în mod alternativ, să-și prezinte probele pe care le-au cerut autoritățile germane și între august 2006 și uh, ianuarie 2008 Comisia a prevăzut o serie de întâlniri între competent producător și autoritățile germane, ceea ce a dus la o consiliere extinsă oferită petentului în legătură cu modul în care ar trebui să se prezinte acele dovezi, acele date, cum trebuie definitivat acel dosar în conformitate cu autoritățile federale germane. Este suficient dacă există date concrete care să arate că costurile petentului sunt de 30 până la 40 de mii de euro ca să poată fi strânse acele date și, mă rog, trebuie făcute și teste farmaceutice pe pacienți. Dacă există pacienți care folosesc acest produs, atunci n-ar fi foarte greu de strâns acele date. Comisia a luat măsuri ușor neobișnuite în acest sens, astfel încât petentul a intrat în legătură cu autoritățile germane, ceea ce nu e procedura noastră curentă, dar am făcut acest lucru pentru că am fost de părere că e vorba de o mică întreprindere, de o întreprindere mică, ce ar putea avea oarece probleme în a înțelege obligațiile care îi revin și uh, ne dăm seama că autoritățile germane au interpretat în mod corect uh, legea. Uh, tribunalul din Saxonia, care iniția, care a acceptat inițial, autoritățile din secțiunea care inițial au acceptat produsul, nu și-au modificat poziția, așa anume aceea de a recunoaște poziția autorităților bavareze că acest produs nu are ce să caute pe piață și aceasta este de fapt și opinia repetată în mod constant de către Agenția Federală a Medicamentelor din Germania. Vă mulțumesc! Grație comisie. Acum, haideți să fim uh, cuminți și să avem o dezbatere bine organizată ca să nu mai întârziem și data aceasta și ca să putem să încheiem această petiție, atâta vreme cât mai este în sală reprezentanta comisiei. Domnul Iar are cuvântul două minute. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. titlul uh, pe care l-am văzut în ce privește această petiție a fost Killing Me Softly, pentru că durata procedurii este una <laughs> foarte lungă. Eu nu sunt jurist, dar uh, am înțeles că Comisia Juridică a apreciat situația astfel încât Comisia și autoritățile naționale au uh, aplicat o strategie de uh, respect respingere a anumitor drepturi. Aici se vorbește de două articole, 8 și 18. S-ar putea să existe o confuzie. Petentul a vorbit despre o nouă procedură, a adus pe piață un uh, dispozitiv medical. Acesta a fost uh, aprobat de o țară de altele nu s-a introdus o procedură prin clauza de salvgardare, însă aceasta nu se știe dacă a fost încheiată sau nu. Este încheiată procedura privind sal, uh, clauza de salvgardare, a fost informat patentul referitor la încheierea acesteia, pentru că problema a fost, cel puțin pentru instanțele germane, următoarea. Uh, patentul nu putea să reclame drepturile sale odată ce această procedură nu era încheiată cred că orice întreprinzător, orice cetățean are dreptul la informare și are dreptul eh, la anumite decizii care să se ia. Și partea cea mai rea este atunci când nu există niciun fel de decizii. Pentru că și o decizie proastă este o decizie, dar dacă nu se ia nicio decizie, este ca și cum ai muri de foame. Pur și simplu ești eh, dat deoparte și aștept să se întâmple ceva, dar nu se poate clarifica nicio poziție juridică. Pentru că, din punctul meu de vedere, aici este cea mai mare problemă a acestei petiții. Nu s-a luat o decizie. Și cred că această durată este foarte mare. Aceasta este problema care mă interesează pe mine. De aceea întreb comisia, ați decis sau nu ați decis ceva? Pentru că petentul are dreptul la informare și la a se lua niște decizii cu privire la situația asta. Deci, cred că ar trebui să ne exprimăm aici nemulțumirea, poate să o exprimăm chiar și într-o rezoluție în plen. Pentru că petentul are dreptul la informare și nu numai la asta, ci și la a se lua niște decizii. Domnule Fner, cred că acesta este un exemplu bun referitor la de ce avem nevoie de această comisie și de dreptul la petiții, pentru că nu se poate ca oamenii din Europa să rămână lipsiți de drepturi. Avem reguli și legi clare, dar nu sunt respectate întotdeauna. De multe ori, uh, persoana afectată ajunge în instanță. De data asta însă nu se poate adresa nici instanței, pentru că ceea ce i s-a întâmplat este că de 13 ani se află într-o cauză pe rol ca, în care, din punctul său de vedere, au fost cheltuiți foarte mulți bani. Este vorba despre un patent important. Comisia uh, refuză să ia o decizie. Au existat decizii pozitive, dacă ar fi așa, ar putea să își continue proiectul. Dacă s-ar decide negativ, ar putea să le lase balte, dar nu se ia nicio decizie. Simată doamne Maier, cu toate argumentele pe care le-ați adus, dumneavoastră nu explicați de nicio culoare, pentru că v-ați uh, bazat pe o scrisoare din 97. Cred că există niște neclarități care, din punctul meu de vedere, au fost eliminate. Însă, chiar dacă este așa, din 97 până în 2007, de ce nu ați făcut nimic? Pentru că directiva spune foarte clar că o procedură prin clauza de salvgardare trebuie inițiată as soon as possible, deci atât de repede cât este posibil. Ce spune pentru dumneavoastră acest as soon as possible dacă până acum nu s-a încheiat? Cine este autoritatea competentă din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că autoritatea competentă din Germania este uh, landul Saxonia-Anhaltină, care în 1996 primise toată documentația, nu a existat niciun fel de contestații contestațiile venite din Bavaria nu au fost uh, documentate nici până acum și se spune că de la inițierea acestei proceduri privind clauzele de salvgardare nu s-a aflat nimic până în prezent. Cel puțin așa scrie autoritatea competentă. Dacă este cumva altă autoritate competentă, atunci spuneți acestei comisii care este aceasta. Mie mi se pare un lucru grav. Există 30 milioane de astmatici în Europa. Eu personal am astmă. 14 ani de zile ca copil am uh, fost astmatic. Acesta este medicamentul și acesta este un dispozitiv medical în care introduc medicamentul și apoi uh, inhalez. Deci este ca la o injecție, la un spray pe care apeși și în felul acesta este um, eliberat conținutul cei care lucrează pe piață spun că acestea aceste două lucruri pot fi comercializate numai împreună. Iar dacă arunc uh, medicamentul, trebuie să arunc și dispozitivul și iarăși trebuie să le cumpăr împreună. Și iată că vine cineva care face, aduce un produs mai ieftin, economisim costuri, nu au existat contestații decât minimale și dumneavoastră refuzați acestei persoane dreptul necesar. Doresc să mi se răspundă la această întrebare și atrag atenția că această comisie nu se va mulțumi cu răspunsuri care nu ne vor satisface ci eventual vom veni cu o rezoluție pe care o vom prezenta în plen, pentru că nu vom permite ca un producător să rămână lipsit de drepturile sale. Domnul Vertman. Doamna Bertman. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că acest caz este într-adevăr foarte complex, așa cum au prezentat și colegii mei lucrurile. Între timp am un dosar întreg prin de documente și constat că sunt singură, că uh, anumite documente se contrazic. Pe de o parte este vorba despre faptul că au fost solicitate studii clinice, se spune că acestea au fost uh, furnizate, apoi o observație că studiul nu este cel solicitat sau că nu este cel potrivit. Mă întreb, până la urmă, ce se solicită și dacă sunt solicitate anumite studii, care sunt acestea? Au fost înaintate, au fost prezentate și dacă nu, de ce nu? Și dacă da, de ce nu sunt recunoscute? Apar o serie de probleme și de întrebări. se spune că ambele produse sunt uh, similare, apoi se spune că efectul nu seamănă cu produsele tradiționale. Bun, deci care este până la urmă adevărul? Pentru că situația este atât de complexă încât nu știm uh, care este soluția. Cred că este foarte important ca Comisia Jurii să se preocupe de acest subiect, să analizeze situația și în ceea ce privește celelalte întrebări de detaliu, sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei. Oken. Oken. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc că, uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Există o sintagmă latină care vine în minte, sequi bonum, firmele farmaceutice au de pierdut dacă produsul acesta care utilizează mai puține produse chimice este autorizat pentru a fi vândut. Este un exemplu excelent care arată cât de important este să avem un registru de lobbying. În această dimineață am discutat despre Porsche în legătură cu o petiție industria farmaceutică este cel puțin la fel de bună ca și uh, industria construcțiilor de automobil atunci când vine vorba despre lobby. Iată un exemplu care arată că pot face lobby pe lângă comisie. Ar fi o pierdere enormă pentru sectorul medical dacă nu ar exista această vânzare uh, impusă. Comisia văd că nu este de acord. Însă cred că uh, nu cred că uh, ar strica dacă ați autoriza acest uh, produs. Mi se pare că răspunsul Comisiei mulțumește pe membrii acestei comisii, așa încât devine necesară o, să spunem, un fel de integrare a acestor opinii. Deci eu v-aș ruga să scrieți un document scris, să faceți un fel de sinteză, un rezumat scris a poziției comisiei și trebuie să mărturisesc că um, l-aș ruga și pe domnul comisar Dali să ne liniștească într-un fel sau altul, pentru că ceea ce auzim astăzi aici, din punctul meu de vedere, este diferit de ceea ce am auzit în zilele trecute și, după părerea mea, din acest punct de vedere, în ceea ce privește ceea ce am discutat noi acolo și cum au evaluat lucrurile după aceea, ar trebui să primim un răspuns definitiv cât mai repede cu putințe, care măcar să permită petentului să activeze instrumentele de protecție care au fost oferite. Așadar, până în luna septembrie am dorit să încercăm să primim un răspuns pentru că altfel cred că n-ar merita foarte mult nici angajamentul din partea comisarului. Da, oricum, timp de un minut, cuvântul la nu mai mult de un minut, doamnei reprezentante de la comisie. Thank you. Mulțumesc. Aș dori să revin uh, la începutul uh, poveștii. Deci, procedura inițială era o procedură de salvgardare, cum spuneam, conform articolului 8. Și asta se întâmpla în 1997. Comisia și nu a existat în niciun fel, din punct de vedere al Comisiei, intenția producătorului de a merge mai departe cu vânzarea produsului. Cu siguranță că ar fi fost mai o abordare mai disciplinată, mai îngrijită un pic, dacă s-ar fi cerut Germaniei în mod oficial să-și retragă acea înștiințare de salvgardare. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că nimeni n-a crezut de cuvință că trebuie să întâmple acest lucru, pentru că s-a considerat că toată lumea era de înțeles. Când produsul s-a întors pe piață, aproape 10 ani am fost informat de domnul Klein că iarăși s-a interzis produsul. Am analizat foarte atent situația și am hotărât că nu era vorba de procedura de articol 8, ci pur și simplu articolul 18. Și din 2005 încolo, au fost analizate toate circumstanțele conform articolului 18. Domnul Klein nu a fost lipsit de dreptul de a contesta acea hotărâre, având în vedere că dumnealui chiar a dat în judecată autoritățile și autoritățile au fost de acord că produsul, în forma în care se prezintă acum, nu respectă uh, prevederile cu privire la dispozitivele medicale din directiva respectivă. Deci nu există nicio regulă în care se scrie că nu poți să comercializezi acel muștiuc separat de um, medicamentul în sine. Este cât se poate de um, de corect, atâta vreme cât muștiucul respectiv este demonstrat a fi corect, iar respectivul dispozitiv, acel muștiuc, nu a fost demonstrat ca fiind un produs sigur. Domnul Klein a spus că este de două ori mai eficient pentru ca mă rog, medicamentul respectiv să fie pulverizat de două ori mai rapid din recipient. Dar e nevoie, practic, deci de jumătate din cantitatea medicament pentru a rezolva problema. Dar asta nu înseamnă că medicamentul nu se, depozit, nu se depune altfel în plămânii persoanei și deci se pare că aici este problema, că există riscul unei supradoze sau din potriva unei subdoze și așa mai departe. Deci există și riscul depunerii uh, medicamentului în plămâni. Și asta trebuie să demonstrați că această depunere a medicamentului în plămâni nu periclitează sănătate persoanei. Mulțumesc foarte mult. Această precizare nu cred că liniștește pe nimeni, nu răspunde dubiilor care au fost menționate, pentru că se mențin toate aceste ipoteze uh, în legătură cu comportamentul uh, ciudat al Comisiei în legătură cu această petiție, eu zic că ar trebui să cerem de îndată din partea domnului comisar un răspuns în acest sens și să îi cerem ca în aceste analize pe care ni le-a oferit reprezentanta comisiei să se transmită cât mai repede în scris, după care o să ne îngrijim noi să le transmitem și petentului astfel încât să putem primi și un răspuns din partea lui și să continuăm uh, mă rog, această discuție, această dezbatere, dar nu în această sală de ședință. Mai discutăm această chestiune în sesiunea din septembrie, atunci când vom avea un coordonator și atunci când vom evolua toate variantele în legătură cu ce rămâne de făcut. Dacă nu vă supărați, spune, poate putea să, s-ar putea lămuri astfel anumite aspecte. If you allow dacă îi dăm cuvântul petentului, poate s-ar putea lămuri problema, nu? Pentru că eu am senzația că aici este o neînțelegere. Da, zice doamna președinte, numai că am senzația că o luăm de la capăt cu aceeași chestii. Bine, hai, facă se uh, și așa. Un minut. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. In der Tat ist... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, este vorba aici de o nelămurire din partea Comisiei, pentru că în ce privește articolele 8 și 18, Comisia în a, scrisoarea sa din 22 februarie 2007 din partea directorul general Zureg a spus că este o procedură conform articolului 8. Dintr-o dată avem de-a face iarăși cu articolul 18 și acest lucru îmi este neclar. Sigur, cu aceasta este uh, uh, clarificată situația și este nevoie de procedura privind clauza de salvgardare. Uh, în ceea ce privește uh, dovezile, nu patentul trebuie să dovedească că produsul e sigur conform articolului 8, ci dacă statul membru dorește să ia măsuri împotriva produsului respectiv, atunci directiva prevede la articolul 8 ca statul membru să dovedească gradul de risc și de periculozitate al medicamentului respectiv, produsului respectiv. Patentul a încercat să dovedească lipsa de riscuri pe care o presupune produsul său, mai ales că există foarte multe persoane care folosesc acest aparat și l-au uh, folosit de milioane de ori. De asemenea, nu, patentul nu a spus niciodată că dorește să retragă produsul de pe piață, nici alți producători nu au uh, dorit acest lucru. Produsul a fost comercializat mereu și niciodată nu a fost vorba despre retragerea acestuia de pe piață. În ceea ce privește uh, chestiunea clarificată la Tribunalul din München, Tribunalul Administrativ, uh, aici este vorba despre o sentință care a fost pronunțată. Vreau să subliniez încă o dată aceste puncte. Mulțumesc! Grație, quindi, Mulțumesc. Atunci aș zic să se înțeleagă pentru toată lumea că așteptăm aceste documente și apoi în luna septembrie Comisia va stabili ce rămâne de făcut. Petiția cu siguranță rămâne deschisă. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și este vorba despre raportul cu privire la impactul de mediu al gazoductului Nord Stream din Marea Baltică. Are cuvântul deja doamna raportor. Dziękuję pani przewodnicząca i dziękuję. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați transferat dezbaterea pentru această dupămasă. Nu am fi avut uh, timp dimineață. Parlamentul European și-a exprimat poziția cu privire la o evaluare de impact independentă, cu privire la un uh, proiect important, un proiect uh, inedit în Uniunea Europeană un proiect ale cărui consecințe sunt imposibil de prevăzut fără o evaluare independentă. Gazoductul este în curs de construcție. A șasea parte din uh, acest gazoduct este gata și în fiecare uh, lună se construiesc 3 kilometri Lungimea totală va fi de 120 de eh, kilometri, aceasta pentru a vă da seama de amploarea proiectului. Comisia a afirmat că este vorba despre un proiect privat și că Comisia Europeană nu este competentă pentru a comanda o astfel de evaluare. După părerea Comisiei, documentele prezentate de către institutele finlandez, german și suedez erau foarte pertinente. Or, Nord Stream comandase această analiză. Și după părerea mea, această evaluare nu prea poate fi acceptată având în vedere că ea a fost comandată tocmai de către Nord Stream. E posibil ca acest document uh, să nu fie obiectiv. Există o directivă din 1975 1985, pardon, o directivă care impune obligația de a se face o evaluare de impact asupra mediului inclusiv atunci când este vorba despre proiectele private. Articolul 5 menționează elementele care trebuie să figureze în această evaluare, inclusiv impactul asupra mediului, consecințele asupra mediului pe care le pot avea astfel de proiecte. Același articol menționează și soluțiile care trebuie propuse în cazul apariției unor uh, riscuri. Pe baza articolului 5 aș vrea să pun mai multe întrebări. În uh, dosarul tehnic uh, al cărui este, autor este Nord Stream, responsabilitatea pentru o eventuală catastrofă ecologică în Marea Baltică nu este definită. Nu este menționat declarat uh, vinovatul în cazul în care se întâmplă ceva. Există un precedent în Golful uh, Mexic. În Marea Baltică, poate că o catastrofă uh, eventuală ar putea fi stopată închizând robinetele de gaz. Însă, întrebarea este cine ar uh, fi uh, însărcinat cu activitățile de uh, salvare în caz de catastrofă. Șase țări sunt implicate, care dintre ele ar fi implicată în aceste activități? Comisia Europeană precizează că nu are mijloacele necesare pentru a comanda o evaluare de impact. Însă există un buget în programul bonus, un buget de 50 de milioane de euro E vorba despre un program de cercetare asupra Mării Baltice care vizează identificarea amenințărilor la adresa mediului înconjurător în Marea Baltică. Ori vorbim tocmai despre o amenințare de mediu. Și Comisia Europeană poate să utilizeze programul bonus pentru a finanța o astfel de evaluare. Deci avem buget sau nu? Aceasta este întrebarea fundamentală. Apoi, în pagina 30 uh, din raportul uh, Nord Stream citim datele statistice cu privire la posibilitățile de scurgeri în uh, gazoduct arată că probabilitatea unui astfel de uh, Uh, scurgeri este foarte scăzută și amenințarea este redusă. Se vorbește totuși despre anumite proceduri care s-ar aplica în cazul în care ar apăra, apărea astfel de scăpări. Comisia este la curent cu aceste proceduri? Comisia asigură urmărirea acestor proceduri? Având în vedere că există resturi de muniții care sunt uh, depuse pe fundul Mării Baltice de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Care sunt procedurile uh, de luptă împotriva riscurilor? Care este poziția Comisiei Europene față de neratificarea de către Rusia Convenției de la SPO, o convenție cu privire la riscurile pentru mediul înconjurător pe care le pun planurile transfrontaliere. Semnătarii documentației tehnice a pro, pro, proiectului se referă la această convenție, ori uh, țările nu au semnat convenția. Domnul Stavros Dimas a spus că Comisia Europeană exercită presiune asupra Rusiei pentru ca Rusia să ratifice această convenție. Care sunt consecințele acestor presiuni? Știm ceva despre acest subiect? Și o altă întrebare. Acest proiect uriaș, foarte costisitor, trebuie să se întindă pe o durată de 50 de ani. Ce se va întâmpla cu aceste infrastructuri după? Cine va răspunde de dezafectarea și monitorizarea acestor infrastructuri după 50 de ani? Cum va, se va asigura securitatea acestui proiect? Raportul Nord Stream nu abordează uși de puțin aceste chestiuni îngrijorătoare și aș vrea să obțin răspunsul Comisiei. Pe de altă parte, Cred că toate îndoielile noastre pe care le-am exprimat în rezoluția de acum doi ani rămân în continuare valabile. Marea Baltică este o mare mică. Schi ciclul său de schimb de apă cu oceanul este un ciclu foarte lung. Dacă apare o catastrofă ecologică într-o mare mică, acest lucru poate avea consecințe nedorite pentru toate statele, nu doar pentru statele care au inițiat acest proiect. Letonia, Lituania, Estonia, Polonia sunt toate țări membre ale Uniunii Europene. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea introductivă. Voi încerca să sintetizez poziția Comisiei în ceea ce privește această rezoluție și acest raport și mă voi referi la aspectele ridicate de stimata deputată. Vorbim despre o activitate extrem de complexă datorită amplorii sale și datorită caracterului său transfrontalier. Diferitele aspecte menționate în rezoluție sunt uh, aspecte legate de mediu, dar și aspecte legate de risc, uh, siguranță, energie, relații externe și despre uh, diplomația de mediu. În mod normal, întregul colegiu al comisarilor discută despre astfel de chestiuni, însă întrebarea care se pune este care este rolul instituțional al Comisiei în acest proiect – Potrivit directivei pe care ați uh, menționat-o, 85 3 7, cu privire la evaluarea de impact, există un cadru care stipulează că trebuie să se facă o evaluare de impact de mediu. Această evaluare se face sub responsabilitatea promotorului proiectului, fie că este public, fie, care, fie că este privat și evaluarea aceasta este supusă autorității naționale care autorizează proiectul respectiv. Înainte de a-și acorda acordul, directiva prevede obligația efectuării unui studiu de impact precum și efectuarea de consultări cu publicul, cu autoritățile naționale, inclusiv pentru proiecte transfrontaliere și prevede obligația consultării statelor membre care ar putea fi afectate. Potrivit acestei directive, care este în vigoare și care a fost votată de Parlament și Consiliu, scopul directivei este de a se controla rolul comisiei este de a verifica felul în care este transpusă și aplicată directiva de către statele membre. Există sute de categorii de proiecte în anexă care sunt foarte diverse. Legiuitorul nu a dorit să acorde comisiei acest rol, nu pentru că comisia nu și l-ar fi putut uh, asuma, deși se pune și problema resurselor, însă, în primul rând, pentru că se pune problema subsidiarității. Țările membre sunt cele care trebuie să controleze proiectele. Statele membre pe teritoriul cărora se desfășoară proiectele. Comisia nu are deci un rol în această directivă. Comisia a început revizuirea acestei directive. La sfârșitul lunii iunie am început o consultare publică pentru a revizui directiva și dacă Parlamentul dorește să uh, roage Comisia să supravegheze studiile de impact, uh, puteți să o faceți în calitate de deputați individual sau în calitate de comisie pentru petiții. Însă, în acest caz, trebuie să acordați comisiei și resursele necesare. Cred că problema care se pune este aceea legii aplicabile și ce poate face Comisia pe baza uh, acestei legi aplicabile. Comisia nu poate face nimic. Statele membre sunt cele care trebuie să aprobe acest proiect și este ce s-a întâmplat în acest caz. Promotorul proiectului, Nord Stream, a pregătit studii pe baza legislației naționale din țările uh, pe care urmează să le traverseze conducta a încredințat aceste studii autorităților competente din state membre competente și din Rusia și, de asemenea, a pregătit un studiu complet, un studiu global, pentru a evalua proiectul de la A la Z. Acest studiu global a fost pregătit la cererea Comisiei pentru a avea o viziune de ansamblu asupra proiectului acestuia transfrontalier. Toate studiile au fost transmise autorităților naționale. Autoritățile naționale au solicitat informații suplimentare promotorilor proiectului. Promotorul a supus aceste informații, s-au făcut studii suplimentare, toate informațiile au, sunt disponibile pentru public, nu doar în țările traversate de conductă și în celelalte țări afectate, țările Baltice și Polonia. Pe baza acestui proiect, la sfârșitul anului 2009, începutul anului 2010, toate statele au, și-au dat acordul pentru uh, demararea acestui proiect. De ce, deși Comisia Europeană nu are un rol instituțional pe baza acestei directive, am încercat să consiliem uh, promotorul uh, în privința procedurii, pentru că este un proiect mare, transfrontalier, nu avem foarte multă experiență și Comisia s-a folosit de influența sa politică, a organizat întâlniri tehnice cu experții din diferitele state membre și am implicat de asemenea și Națiunile Unite, pentru că există o convenție care acoperă proiectele transfrontaliere, proiectele cu efecte transfrontaliere. În uh, limita rolului și puterilor sale, Comisia a încercat să exercite presiunea asupra felului în care se desfășoară procedurile și am încercat să consiliem țările membre și continuăm să facem acest lucru. Există și alte planuri, cum este Nabucco. Ori de câte ori un stat membru cere Comisiei să-și dea avizul cu privire la interpretarea acestei directive 85 legată de proiectele transfrontaliere, Comisia își uh, dă, consiliere și pregătim și un document uh, orientativ pentru a, a, a acorda sprijin. Deși Comisia nu are un rol instituțional, începem să, încercăm să facem tot posibilul. Și pentru a uh, răspunde la întrebări, în ceea ce privește răspunderea, Există directiva cu privire la răspunderea de mediu care se aplică. Dacă există pagube de mediu semnificative, se aplică această directivă și promotorul proiectului trebuie să remedieze pagubele produse. În ceea ce privește Rusia și Convenția ESPA, e adevărat că Rusia nu a ratificat această convenție. Comisarul Dimas și alți comisari au făcut presiune asupra Rusiei și soluția pentru acest proiect a fost ca Rusia să se angajeze să respecte de facto Uh, cerințele Convenției ESPO. În ceea ce privește Marea Baltică și diferitele pericole în Marea Baltică, este adevărat că este un mediu foarte fragil, avem o strategie pentru această regiune și există și o directivă, directiva asupra uh, strategiei marine care se aplică începând cu 2012 și care uh, acoperă aceste chestiuni. Cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Grațelei. Mulțumim și noi. Acum deschid dezbaterea, dragi colegi. Aveți câte două minute pentru fiecare intervenție. Mai întâi, domnul Valesa. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ați oferit. În mod evident, Comisia încearcă să uite, să dea uitării acest uh, subiect. Vă aduc aminte că în 2007 peste 30.000 de petiții au fost primite de către Parlamentul European care se refereau la acest uh, gazoduct și înainte de toate aceste petiții porneau de la amenințarea de mediu împotriva Mării Baltice, asupra, din cauza impactului asupra Mării Baltice. Și știm că cu o majoritate absolută adică de uh, 152 de voturi la vreo 60, ne aducem aminte că acea rezoluție prin care acest proiect era condamnat s-a adoptat chiar în Parlamentul European. Iar acest document a um, semnalat o serie de riscuri uh, și de mediu cu 552 de voturi și era nevoie de pregătirea unei evaluări, unui studiu de impact separat repet, eh, un studiu de impact separat care să fie realizat de către un agent distinct pe care să-l aleagă toate statele eh, riverane. Iar această rezoluție nu a avut nicio umare. Mai mult decât atât, în timpul reunii noastre precedente, reprezentantul Comisiei a spus chiar că există mii și mii de pagini eh, de expertize cu privire la acest proiect. Deci, Comisia nu avea nevoie de niciun fel de alt document. Așadar, este până la urmă un joc de procedură și documente la care văd că se pretează Comisia. Comisia spune, și noi suntem uh, de acord, că nu este competentă, să spune Comisia, să facă acestul de impact. De acord cu ei, dar Comisia ar trebui, în calitatea sa de organism executiv, să respecte recomandările Parlamentului European cu privire la acest proiect și acest proiect și realizarea lui ar trebui să aibă legătură cu uh, convențiile internaționale în materie de drept maritim și alte, uh, mă rog, prevederi în materie de mediu. Este vorba, de fapt, de accesul uh, porturile poloneze la Marea Baltică, prin acest proiect și v-aș întreba când doamna Ashton, Lady Ashton, înalt reprezentant, se va simți în largul ei să se adreseze Parlamentului European în ceea ce privește realizarea acestui proiect pentru a reprezenta și nouă poziția dumneiei. În concluzie, aș sublinia încă o dată că este vorba de o situație absolut neobișnuită. Uh, putem să fim uh, pentru, putem fi împotriva acestui proiect, însă e vorba de nerespectarea rezoluțiilor Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aș dori și eu, în primul rând, să mulțumesc doamnei Geringer pentru că ați schițat această luare de poziție și dați-mi voie să mă raliez și eu uh, celor spuse până acum. Aș dori să vă reamintesc că în urmă cu doi ani Parlamentul European a adoptat o rezoluție printr-o majoritate zdrobitoare care arăta în mod foarte clar și care includea o serie de recomandări foarte clare pentru Comisia Europeană, însă o mare parte dintre aceste recomandări nu au fost respectate. M-aș mărgini să evoc câteva dintre ele. Parlamentul a fost împotriva realizării investiției uh, la scara prevăzută fără însă a exista niciun fel de studiu de impact de mediu care să arate consecințele pozitive, am făcut apel atunci la Consiliu și Comisie pentru a face acest studiu de impact asupra mediului cu atât cu cât există premisele pregătirii unei, uh, com- unei aviz din partea Comisiei, iar acestea sunt prevăzute la articolul 6, alineatul 4 din directiva 92 uh, din 83 și uh, s-a făcut un studiu de către Comisie, un studiu fiabil și independent în care să se țină cont de către emisiile uh, industriale și nu numai care polează Marea Baltică. Parlamentul a făcut apel să evalueze și consecințele suplimentare ca urmare a acestui proiect Nord Stream. De asemenea, Parlamentul a arătat că în primul rând se impune studierea unor trasee alternative pentru acest gazoduct, având în vedere aspectele de mediu și cele economice și, din păcate, aceste recomandări nu au fost luate în calcul, nu au fost uh, realizate și v-aș reaminti că Parlamentul European nu este singurul care să fie adoptată această poziție, nu doar Comisia de Petiție este cea care s-a ocupat de această chestiune, ci și Comisia AFET, Comisia ITRE și este îngrijorător uh, că uh, e posibil ca aceste poziții și aceste rezoluții pe care le-a adoptat Parlamentul să fie tratate absolut toate cu dispreț sau în orice caz cu lipsă, cu lipsă de respect pur și simplu. Adică să treci, să te faci că nu au existat. Pentru că este foarte greu să ne gândim că studiile de impact sunt independente și viabile, având în vedere că aceste studii au fost plătite de către investitori. Deci, aleatoriu, există uh, aici uh, trăsătura unui conflict de interese. Și, firește, Parlamentul a, uh, a făcut apel și a cerut să existe um, un spirit obiectiv. Însă s-a omis să se studieze traseele terestre care asigură legătură între frontiera rusă și țările membre. Um, este o soluție mult mai puțin costisitoare și aș dori acum să mă adresez Comisiei Europene și să întreb dacă acestea sunt standardele după părerea Comisiei. Acesta este nivelul pentru relație cu Parlamentul. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt membru din comis în comisia asta, ci la ENVI și întrebarea aceasta este foarte importantă pentru mine, pentru că acum trei ani reprezentam ONG-urile care s-au adresat Parlamentului European cu această petiție privind uh, conducta Nord Stream și um, Parlamentul European și-a dovedit voința politică și a obținut niște rezultate acum doi ani. Iată că această tăcere din partea Comisiei Europene este una foarte dezamăgitoare. În ceea ce privește acest proiect, atunci când uh, întrebăm Comisia Europeană referitor la Nord Stream, primim întotdeauna același răspuns. Că este un proiect pur comercial, că este proiectul a două țări și că este imposibil de făcut ceva în orice caz, acest uh, proiect furnizează energie um, la nivel transeuropean. Cred că Uniunea Europeană a jucat un rol important în această situație solicitarea principală din partea petentului a fost să se facă un uh, studiu de impact asupra mediului independent pentru a obține niște instrumente de compensare a eventualelor daune și pentru a avea și niște rute alternative. Niciuna, niciunul dintre aceste lucruri nu au fost făcute și doresc să repet uh, ceea ce s-a spus deja. Um, doream acest studiu de impact uh, asupra mediului independent. Situația uh, din zona zelor baltice, care vorbesc despre um, impactul asupra mediului, nu s-a schimbat nici acum. Există un program, Bonus 196, care vorbește despre nivelul de toxicitate în Golful finlandez și în partea sudică a mărilor baltice, care este de 10 ori mai mare decât normal. Toxicitatea a crescut de 80 de ori. Acest lucru s-a detectat în sângele a 14 persoane care au fost a 14% din persoanele care au fost analizate. Deci uh, apar o serie de probleme și comparând cercetările din 2000, 2001, 2004, informațiile sunt aproximativ aceleași. Și acum, iată, în 2009, nivelul de toxicitate a crescut enorm. Deci, întrebarea mea este, poate că Comisia Europeană ar putea să găsească niște instrumente de a monitoriza acest lucru. Pentru că dacă întrebăm pe cei de Nord Stream cine este responsabil pentru pagube, la început au considerat că au suficienți bani pentru a rezolva lucrurile, iar acum consideră că responsabile sunt țările care au dat permisia, au oferit uh, autorizarea. Deci cine este responsabil pentru acest proiect privat, domnule Boștinaru? Senora prezidentă. Mulțumesc. În primul rând, vă spun de la bun început că nu mă mulțumesc uși de puțin răspunsurile Comisiei Europene. Azi dimineața am văzut că Comisia are două standarde. Pe de o parte, ni s-a spus că existau erori și nu dispuneau de capacitate capacități uh, suficiente atunci când se ocupau de Porsche. Acum, competențele sale nu permit comisiei de a efectua o evaluare de impact. Însă, Stimate domnule reprezentant al Comisiei Europene, în primul rând, după catastrofa din Golful Mexic, când uh, BP a trebuit să um, scoată din buzunar 20 de miliarde de dolari pentru a acoperi pagubele și știți uh, în ce situație se află acum BP, ce asigurări ne puteți da că Nord Stream-ul ar putea să um, facă față situației? Există resurse financiare pentru a face față unei catastrofe dacă investitorul dă faliment pe viitor? Cum va acoperi uh, costurile investitorul? Ne răspundeți senin că nu aveți un răspuns. Apoi, Acum câteva zile, comisarul Potocnic ne-a spus că directiva se va schimba pentru a trage învățăminte de pe urma catastrofei din uh, Golful Mexic. Și dumneavoastră ne spuneți acum că nu aveți uh, competențe și că este un alt proiect comercial. Ne spuneți de asemenea foarte senin că uh, Rusia a fost îndemnată să respecte Convenția ESFO. Uh, aveți cunoștință de parteneriatul strategic Uniunea Europeană-Rusia? Spuneți-mi, când a făcut presiuni Comisia asupra Rusiei pentru a ratifica această convenție? Aveți uh, vreun răspuns pentru Comisia pentru Petiții astăzi? Dacă nu, îmi pare rău, dar răspunsul noastră este complet inacceptabil. În concluzie, dacă o astfel de mărturie ar fi făcută în Congresul American, reprezentantul Comisiei Europene ar fi sancționat. Comisia se joacă cu noi și trebuie să punem capăt acestui lucru. Transmiteți Comisiei că nu mai poate juca acest joc pentru că este împotriva valorilor europene fundamentale. Nu sunt împotriva proiectului. În uh, Marea Neagră va exista proiectul South Stream, de asemenea se va derula proiectul Nabucco. Cum putem uh, să uh, discutăm cu Rusia dacă discuțiile nu sunt purtate decât de România și Bulgaria, care sunt țări mici și nu au o foarte mare influență. Cum, par, cum protejează Uniunea Europeană interesele Uniunii Europene în bazinul Marii Negre? Uh, explicația dumneavoastră este inacceptabilă. Mulțumesc, domnule Boștinaru, și acum doamna Göringer pentru concluzii. Timp de două minute, vă rog, doamna Göringer, și apoi încheiem. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum puteți vedea, nu suntem mulțumiți cu răspunsul pe care l-am primit din partea Comisiei și în continuare o să tot punem întrebări și îmi permit să repet uh, întrebarea care mie mi se pare cea mai importantă ca să semnă liniștiți, col de cuvinte, cine răspunde de o eventuală acțiune de salvare, având în vedere că avem de-a face cu o răspundere cât se poate de uh, diluată. Cinci țări investesc în acest proiect și v-aș reaminti că, în mod fizic, gazul este proprietatea Rusiei atâta vreme cât el nu ajunge în Germania. Deci, haideți să zicem că gazoductul produce o nenorocire, gazul este al Rusiei, de aceea vă întreb cine răspunde de uh, plata și despăgubirilor și acoperirea pagubelor. Cred că este uh, un răspuns pe care trebuie să-l obținem în mod obligatoriu, conform articolului 5, cu privire la mijloacele de protecție în materie de proiecte private. Avem dreptul să primim acest răspuns. Mulțumesc. Total Da, am remarcat nemulțumirea dumneavoastră foarte clară și care este o premisă evidentă pentru ca această discuție să rămână deschisă și în același timp pentru a amâna decizia care trebuie să fie luată pentru următoarea sesiune din septembrie mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Întreabă doamna președinte. Da. 30 de secunde, dar nu mai mult. Mulțumesc foarte mult. Aș dori ca în mod uh, oficial să cer Comisiei Europene ca în urma criticilor pe care le-am formulat, critici foarte dure, să reamintesc, spuneam, rezoluția Parlamentului European Iar Comisia nu are decât să respecte o recomandare din partea Parlamentului European și cred că am putea chiar să formulăm o a doua rezoluție. Cred că o a doua rezoluție ar fi foarte utilă și justificată de ce mă întreb dacă în um, fața criticilor din partea um, Parlamentului European, dacă nu cumva ar putea Parlamentul să aibă și o a doua rezoluție. Pot să vă spun că trebuie să treceți prin uh, președinția Comisiei, pentru că trebuie să aibă un sens și uh, comunicarea, pentru că am trimis domnului Bujec uh, o astfel de cerință prin care se cerea tocmai urmare pentru rezoluția adoptată de Parlament. Ideea este că trebuie să respectăm demnitatea și valorile instituțiilor pe care noi le reprezentăm. Cu siguranță pot să vă spun că vom face acest lucru și că vom hotărî în următoarea reuniune a Comisiei în ședința coordonatorilor cum vom proceda. Trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, raportul cu privire la misiunea de anchetă din campania. Din acest punct de vedere, îl salut pe, as, pe evaluatorul domnul Romano, de ase- care tocmai ce a ajuns. Îi salut și pe petenți care sunt uh, prezenți aici și mă adresez acum petenților pentru că avem uh, un timp foarte bine alocat uh, și având în vedere că există un număr mare de persoane prezente, vă rog un minut de persoană, dacă vreți să luați cuvântul cu toții, sau măcar poate desemnați pe unul care poate să vorbească timp de patru minute în numele tuturor. Așadar, o singură persoană sau nu vă supărați, nouă ni s-a spus că avem o intervenție de 5 minute. Suntem doi, nu suntem uh, mai mulți. Mă rog, trei. 5 minute pe uh, membru? Și sunt trei, trei intervenții de câte 5 minute. Al di là, al di là di questo, comunque, abbiamo, um, abbiamo... Avem totuși o problemă cu timpul, nu vă supărați, pentru că, după cum puteți vedea, am alunecat, deja am întârziat cu o oră pe ordinea de zi. Deci e o chestiune practică. Dacă vrem ca la lucrări să participe reprezentanții comisiei și evaluatorul, că apoi trebuie să mai și plece și toată lumea să asculte și să audieze acest caz și mă rog, vă rog frumos să faceți un efort să fiți sintetici. Aia, vezi? Deci e o chestiune practică, să încercăm să dăm dovadă de spirit practică, pentru că din acest punct de vedere v-aș ruga să interveniți, dacă trebuie să interveniți, timp de nu mai mult de două minute, dacă sunteți patru. Deci nu mai mult de două minute, pentru a adăuga acele elemente care sunt necesare pentru a determina și încheia discuția noastră. Deci cine începe primul? Domnul Esposito. È importante ah, l'attenzione ah, no. che Mm, stați puțin, doamna președinte. Vi chiedo scusa. No? Nu vă spăla. stați că nu știam, dar având în vedere că nu este colegul Merchis, colegii uh, Iar și doamna Oken, doamna eurodeputat Oken. I'm doing Five Danish. minutes. Yes, okay. <laughs> yeah, you have a det for dance. Øh, vi kan sige, at øh, vi har rapporten øh, nu, og den... Am primit acest raport. A fost pus la dispoziție în engleză și în italiană și asta de ceva vreme. Iar cei care pot citi aceste limbi au avut acces la raport. Eu nu am văzut versiunea daneză și există câteva formulări care sunt uh, pozitive față de autorități și față de concluziile pe care am dorit să le atingem când am fost acolo. Deci, uh, aș vrea să pot compara traducerile pentru a avea o părere definitivă. Cred că am descris problema în toată amploarea sa, am fost acolo, am văzut cum stau lucrurile, am subliniat uh, problemele, plângerile care au fost înaintate împotriva autorităților. Iar concluzia la care am ajuns a fost că această criză este departe de a fi fost soluționată. Nu este niciun semn clar că directivele privind deșeurile uh, au fost respectate, că au fost implementate, uh, că va fi o reducere a cantității de deșeuri și o creștere a reciclării acestora. Toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple, dar nu se întâmplă. Ceea ce am observat a fost că ceea ce se utiliza inițial pentru a rezolva problema deșeurilor în campania, în campania au fost uh, haldele de deșeuri. Evaluarea privind uh, situația deșeurilor uh, toate acestea au fost evitate, s-a spus că este o situație de urgență. Este o situație de urgență, noi nu trebuie să mai îndeplinim niciun fel de cerințe și să respectăm niciun fel de prevederi. Însă, asta nu înseamnă că este în regulă. Dar delegația noastră a întâmpinat dificultăți în a afla, de fapt, ce se întâmplă, pentru că nu am putut stabili cum stau lucrurile. Am observat că în anumite locuri la anumite instalații de incinerare nu era sortat uh, deșeul corespunzător, am putut să extragem anumite containere și uh, recipiente chimice care nu ar fi trebuit să se găsească acolo, am putut să tragem concluzia că situația are nevoie de o planificare pe termen lung mai bună dacă este să sprijinim Uh, cu fonduri uh, inițiativa. Însă am, ne-am dat seama că chiar dacă deșeurile industriale reprezintă una dintre cele mai mari probleme, se pare că sunt suficiente resurse. Petiționarii se plâng de aceste lucruri și noi am constatat și am notat în raport că uh, a existat, uh, că exista un, foarte, un trafic foarte mare de deșeuri industriale, nu doar cele care veneau din nordul Italiei, ci, Italiei, ci și din alte părți. Nu am putut să vizităm haldele uh, ilegale, însă dar este nevoie de mai multe instalații de incinerare Însă și incinerarea în sine este problematică, pentru că nu se poate incinera orice tip de deșeu. Sperăm însă că vom reuși să obținem uh, răspunsuri mai mulțumitoare din partea autorităților italiene. Însă ceea ce recomandăm este ca banii să nu fie investiți, să nu fie eliberați până când nu este un plan care uh, pus în picioare care să ne mulțumească și trebuie să existe de asemenea un plan de implementare a planului de acțiune acesta trebuie să ne convingă că banii vor fi uh, investiți în mod corespunzător pentru a putea obține un sistem de management al deșeurilor mai bun. bazat pe uh, proceduri ecologice, desortarea deșeurilor și așa mai departe, care până acum nu fuseseră folosite. Eu eram pregătită să fac, nu eram pregătită să fac această prezentare astăzi. Îmi cer scuze că nu am putut intra în toate detaliile necesare, însă permiteți-mi să închei spunând că cred că a meritat această vizită. Am făcut câteva inspecții care ne-au ajutat să tragem niște concluzii și cred că uh, inclusiv dezbaterea de astăzi în prezența petiționarilor ne ajută ca în septembrie, când Agenția pentru Mediu va fi prezentă și își vor uh, aduce și ei experiența în soluționarea acestui tip de probleme, să... deci când ajungem la acel punct, vom fi capabili să obținem un rezultat. Deci nu este suficient să avem un raport bun, este cazul să găsim și o soluție la problema deșeurilor și nu numai în campania, ci și în Italia la modul general. PTA a fost acolo și dacă sunt anumite lucruri pe care le-am uh, omis, îl rog să adauge și să completeze. Deci, uh, Pita, ea uh, ar putea să mai completeze cu adăugirile de rigoare. Grație, colegă. Mulțumesc, doamna Ocan. Trebuie să deschidem dezbaterea și deci în acest moment aș dori să Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Giuseppe Manganaro. Sì, buongiorno. Ehm, Bună ziua! În calitate de reprezentant al Direcției Generale pentru Mediu, aș dori să vă prezint ultimele date în legătură cu procedura de încălcare care se referă tocmai la gestionarea deșeurilor în regiunea Campania. După cum știți, s-a pronunțat Curtea de Justiție în data de 4 martie anul acesta și a stabilit că în campania există o problemă în ceea ce privește uh, o structură insuficiență pentru gestionarea deșeurilor, iar în data de 23 martie, serviciile Comisiei au trimis o adresă oficială a autorităților italiene cerându-le uh, să le furnizeze informații italiene cu privire la prevederile pe care autoritățile italiene le-au adoptat sau au intenția să le adopte uh, pentru a rezolva problema și pentru a da curs justiției, pronunțată de Curtea de Justiție. Răspunsul oficial din partea autorităților italiene a ajuns luna trecută la serviciile comisiei și face obiectul unei analize atente a unei evaluări a legislației în materie de mediu, mai exact, fără a ne antepronunța în legătură cu rezultatele acestei evaluări care este în curs în acest moment. Este clar din punctul de vedere al Comisiei că va trebui să insiste mai ales asupra unui număr de două aspecte. Comisia va cere autorităților italiene, în primul rând, ca autoritățile din campania să adopte, mă rog, să treagă la punerea în aplicare a unui plan regional de gestionare a deșeurilor, care trebuie să fie aprobat și de Direcția Generală Mediu a Comisiei. Și, de asemenea, se va cere autorităților italiene să prezinte și un calendar amănunțit cu privire la realizarea infrastructurii necesare pentru ca rețeaua de instalaii de eh, distrugere deșeurilor să fie foarte clar. E vorba de un calendar detaliat care să arate pentru ce moment, pentru când este prevăzută intrarea în funcționare a instalaiilor. și în acest context eh, Comisia va insista și asupra propunerii dimensiunilor economice. Deci este foarte important din punct de vedere al Comisiei ca instalația din campania să fie adaptată de așa manieră astfel încât nu doar să asigure distrugerea deșeurilor care sunt produse în fiecare zi în campania și în același timp să se rezolve odată pentru totdeauna și problema de așa numitor deșeuri istorice, deci uh, se va insista foarte mult partea de ecologizare. Se va insista pe acest uh, program de acțiune și de măsuri pe care uh, Direcția Generală de Mediu le va cere autorităților italiene. Deci aceste autorități trebuie să prezinte și să combată foarte clar și, să spunem, volumul de deșeuri acumulate. Atât. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Romano din partea Digiregio. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul meu de vedere pot să vă spun care sunt uh, termenele pentru blocarea fondurilor care afectează programele operative din regiunea Campania în practică se vorbește de două programe, pe de o parte unul care se referă la perioada 2000-2006, pentru care s-a alocat, uh, s-a prevăzut o valoare a fondurilor în baza sistemului de gestionare regională a deșeurilor, în valoare de 170 de milioane de euro, iar 50% dintre aceștia de la Fondul de Dezvoltare Regională. Și pentru acest prim program este uh, în a avut loc suspendarea plăților în data de 27 iunie 2007. Do, nu, 29 iunie 2007, adică momentul în care a fost trimis avizul motivat și la momentul respectiv cheltuielile care au fost suspendate în practică se situau la circa 10,5 milioane de euro. Aceste cheltuieli au fost suspendate oricum și autoritățile italiene au făcut recurs împotriva acestei măsuri uh, la Tribunalul de Primă Instanță, care um, în acest moment uh, trebuie să se pronunțe și sentința este așteptată, dacă eu nu mă înșel, pentru sfârșitul anului. În orice caz, așa cu titlul informativ, având în vedere că cifrele definitive pentru programul 2000-2006 vor fi vor deveni oficiale în raportul final pe care va trebui să-l transmită regiunea până pe 30 septembrie 2009 spuneam, este uh, legitimă să presupune, nu, 30 septembrie 2010, pardon, m-a luat gura pe dinainte, normal, am spus altceva. Deci, uh, este uh, legitim uh, presupunerea că această regiune să încerce să nu piardă și aceste fonduri pentru că, până la urmă, modalitățile de închidere sunt uh, a, a, diferite astfel încât se poate foarte bine deplasa aceste, se pot deplasa aceste fonduri către alte proceduri, astfel încât valoarea netă a operațiunilor care sunt prevăzute de acest aceste um, uh, proceduri de închidere, s-ar dori să nu existe totuși o pierdere evidentă a comunității prin al ajutorului comunitar pentru această regiune. Și este foarte clar că această măsură a fost blocată. În ceea ce privește perioada 2007-2013, există și din acest punct de vedere o sumă, o, anumite resurse care au fost alocate, care vizează gestionarea integrată a uh, deșeurilor. Suma care a fost pusă în joc pentru perioada actuală se situează la un total de 270 de milioane de euro și și din acest punct de vedere jumătate din acești bani vor fi suportați din uh, FEDER, Fondul European pentru Dezvoltare Regională. De această cifră, depinde o anumită clauză care apare în programul de măsuri și care a fost semnată la vremea respectivă și de Comisie și de către statul membru în cauză, iar în practică vorbim de trei condiții. Prima dintre acestea este, a fost deja menționată de către colegul de la DG Mediu și anume este vorba de prima condiție esențială, ar fi ca regiunea Campania să trimită un plan regional de gestionare a deșeurilor, un plan oficial, iar Comisia și în mod deosebit Direcția Generală de Mediu să îl considere ca fiind conform și să-l aprobe. O a doua condiție are legătură cu accesarea substanială a structurilor uh, extraordinare și a procedurilor extraordinare, am luat la cunoștință de faptul că uh, uh, Subsecretariatul pentru Protecția Civilă și-a preluat funcțiile și și-a îndeplinit funcțiile, însă, așa cum rezultă din raportul europarlamentarilor, există și varianta ca pentru anul în curs să uh, se mai poată acorda alte prerogative acestui birou, birou deci, de, pentru protecția civilă. Deci, în acest moment, să spunem, nu există o poziție definitivă în momentul în care trebuie să fie prezentate cheltuielile și în momentul în care prima condiție din planul regional va fi îndeplinită, atunci vom cere o confirmare din partea autorităților regionale care să ne certifice că procedurile și în mod deosebit procedurile de evaluare ale impactului asupra mediului și cele care țin de uh, subcontractare, toate acestea să respecte prevedere comunitare. Există o a treia condiție care, după părerea mea, mi se pare destul de ușor de rezolvat, în sensul că momentul în care autoritățile din campania vor trebui să certifice și să valideze cheltuielile, atunci autoritatea de gestiune este cea care trebuie să confirme că acele cheltuieli pentru care se cere rambursarea fondurilor corespund obiectivelor din plan. Și este de bun simț să ne gândim că momentul în care autoritățile regionale vor propune o rambursare a fondurilor și dacă vor acest lucru trebuie să trebuie să existe o coerență între aceste fonduri și obiectivele prevăzute în plan. Mulțumesc! Mulțumim și noi și în acest moment trecem la intervențiile din partea semnatarilor petiției. Îi dau cuvântul domnului Espoz, timp de două minute. Este foarte important. Mulțumesc. E importantă atenția pe care o acordă Parlamentul European prin intermediul Comisiei de Petiții, care a fost cerut de către uh, cetățeni și care se referă la această urgență majoră a deșeurilor în campania. În ultimii, în ultimele luni există această tentativă de a masca și ascunde această situație, ceea ce are sorți de eșec, așa cum au arătat și organele de presă europene și italiene. Pentru că deja s-au umplut gropile de cu și nu prea se mai au unde se mai pun depună aceste deșeuri, nici măcar incineratoare. Având în vedere că sunt foarte mulți ani, 15 ani de urgențe, până la urmă nu s-a găsit nicio soluție. Și am auzit numai vorbe și noi și um, um parlamentari europeni când au fost emise în campanie în luna aprilie. Unica uh, preocupare este aceea de a păcăli această delegație astfel încât să se deblocheze finanțare europeană, așa cum apare și în sentința Curții de Justiție, prin care Italia a fost condamnată deoarece nu a fost nu s-au adoptat toate măsurile. Nu vă supărați, spune președintele. nu vă supărați, interpreții își dau sufletul. Vă spunem că au fost blocate fondurile și ca urmare a sentinței Curții Europene de Justiție, iar delegația Comisiei Parlamentare nu a putut decât să constate că acea rețea um, corespunzătoare și integrată care trebuie să existe nu există. Nu există în campania și nu există nicăieri în Italia. Motivul s-a spus, așa cum apare și cum s-a văzut în acești ani și în mai multe ocazii uh, în care am fost audiați, uh, au apărut foarte multe materiale care au fost transmise delegației în cursul vizitei. S-a uh, mizat foarte mult în campanie numai pe incinerarea uh, deșeurilor. Cu cât se ard mai multe deșeuri, cu atât se produce mai multă energie, cu atât se subtrag mai multe fonduri um, de la fondurile pentru de la surse de energie regenerabile și uh, cei care plătesc sunt în continuare cetățenii din buzunarul lor pentru distrugerea acestor um, deșeuri. Iar în ceea ce privește energia, facturile la energie, pot să vă spun că circa 7% din costul pe care plătesc cetățenii pentru energia electrică merge la aceste instalații de incineratoare. Suntem foarte triști să constatăm că din cost, nu se spune nimic de costurile pe care le suportă populația în acest raport al delegației. Am ascultat ceea ce a spus delegația și ceea ce prevede acel plan pentru 2007-2013, acolo pur și simplu se dau indicații. Dincolo de um, acest aceste incinatoare mai sunt altele și la Salerno, Napoli și asta se vorbește de un alt incinerator care să, incinerator care să ardă alte deșeuri. Președintele provinciei Benevento a cerut să se facă o altă instalație. Este absurd pentru că un astfel de plan nu doar că calcă uh, directiva 12 uh, din 2006, ci și ultima, cea din 2008 a Comunității Europene, prin care se prevede, printre altele, principiul ierarhiei în ceea ce privește distrugerea deșeurilor, care nu poate să fie pur și simplu o enunțare de principii, uh, având în vedere că are un caracter obligatoriu. Domnul Romano nu da astfel de indicații, după cum și faptul că propune incinerarea deșeurilor acumulate și nu se putea face altfel cea mai mare parte, majoritatea care a ieșit învingătoare a ultimei legi regionale nu este nicio noutate, pentru că s-a dat impresia aceasta uh, celor de la Comisia Europeană și în ultimii ani au fost adoptate toate prevederile cu așa înțelegere între guvern și regiuni. Deci o deplină răspundere și cine conduce regiunea astăzi și este cine a condus ieri regiunea este cel care conduce țara astăzi. Per la discarica di Terzino ieri nulla si è fatto. Nu s-a făcut nimic nici ieri și cei care luptă pentru închid, astăzi pentru închiderea acestei gropi de grâu n-a făcut nimic ieri, după cum n-a făcut nimic să evite militarizarea și teritoriului și faptul că acolo democrația a înghețat. Vorbim de uh, infracțiunea unor cetățeni care făceau fotografii gropilor de la Terținiu. Este nevoie de o reluare a dialogului și în continuare democrazia. Sia caro. Trebuie să fie foarte clar că în acești ani cetățenii nu au fost neapărat um, în niciun fel victime, ci pur și simplu au înțeles care este această filozofie pe care se bazau planurile pe care le-au aplicat și s-a cerut chiar demararea unor politici de reutilizare și de reciclare și s-au spus tot felul de minciuni. Și ne aflăm astăzi aici pentru că nu putem să ne resemnăm, pur și simplu să ne declarăm neputincioși. Motivul adevărat acela al crizei din campania îl reprezintă voința de a realiza cu orice preț acest gest de incineratoare care produc cenușă pe deasupra și o serie de minciuni, în sensul că nu, numai gest, cel care gestionează această instalat este cel care vedește o chirie, iar volumul de deșeuri acumulate sunt de fapt garanțiile băncilor care au finanțat investiția. Nu înțelegem de ce delegația, chiar dacă recunoaște în concluziile sale că s-a construit această instalație fără ca cetățenii sau comunitatea locală să fi avut posibilitatea de a fi obținut informații în legătură cu respectarea prevederilor existente în ceea ce privește studiul de impact de mediu, nu se spune nimic în legătură cu activitatea de um, despăgubire care este necesară și care nu mai poate fi amânată. Deși considerăm că sunt grave îndoielile care se mențin în legătură cu aceste instalații de incinerare, și faptul că sunt posibile să se producă reziduri și alte tipuri de cenuși, acest lucru nu apare nicăieri și deci se acreditează practic teza că gestionarul se află deja într-o situație care produce deja efecte asupra mediului, ceea ce produce efecte asupra sănătății cetățenilor. De aceea anexez aici procesul verbal de la serviciile medicale prin care se interzică interzice pășunatul turmelor în această zonă, chiar înainte de a fi pusă în funcțiune această instalație. Este vorba de un protocol din 19 iunie 0545 în care se subliniază faptul că în momentul actual nu există niciun fel de noutăți în ceea ce privește despăgubirile prin care să se justifice această cerere de interzicere a pășunatului nici în uh, acest teritoriu, nici în cel din zonă. Și încă o dată se stabilește imposibilitatea ca uh, pășunatul să fie interzis. Deci, în, practic, în 2004 s-a mai întâmplat atunci când s-au constatat dioxine. Date transmise de ARPAC observatorului privind acest incinerator din această zonă, din 28 martie 2009, data în care a fost dat în folosință instalația, 30... Sì, ho finito, 8 minuti. Ho finito. E... Già tolto ho la finito. Rog să încheiați. Este foarte ușor să se verifice că s-au depășit pragurile maxime de pulver în această zonă. Între 28 martie și 30 decembrie, în zona respectivă, s-au calculat timp de 35 de zile pe an în care a, timp de 112 zile au fost depășite limitele pentru pulberi, iar în restul zilor deja au fost 53 la număr, deja mult mai mari decât prevede plafonul maxim anual. Iar gestionarul și proprietarul um, acestei instalații este cel care trebuie să răspundă și trebuie să se garanteze cetățenilor ne întrebăm ce s-a ales de studiul epidemiologic uh, care era prevăzut. Ne întrebăm dacă costringere sindego de așa. Dacă e posibil să-l putem obliga pe um, primar să ia în calcul aceste date ale observatorului în condiții în care sunt încălcate toate datele privind protecția sănătății și se are în vedere. Vă rog frumos să aveți un strop de respect, pentru că nu puteți... Uh, Ultimul rigo. Noi nu ci... Ultimul rând, spune. Vom... Uh vom continua să insistăm și probabil că trebuie să se facă eforturi astfel încât Președinte, să noi veniam... Doamna președinte, dacă noi am venit tocmai din Italia până aici pe banii noștri. Mă gândesc că este corect, chiar dacă vă mulțumesc în continuare și mulțumesc Parlamentului, mi se pare corect să ne dați și posibilitatea să ne exprimăm să avem, măcar să terminăm ce avem de spus, pentru că noi de ani de zile trăim această chestie pe pielea noastră și nu mi se pare corect ca această posibilitate să nu ne fie acordată, pentru că noi am făcut eforturi, să știți că nu facem, noi suntem politicieni de meserie. Sono... Sunt de acord cu dumneavoastră, cu ceea ce ați subliniat, însă lucrurile pe care ați subliniat mi se par deplasate și nici nu și-au locul aici. Noi suntem la dispoziția petenților, pur și simplu trebuie să demonstrăm, începând cu dumneavoastră, că suntem la dispoziția tuturor petenților, având în vedere că nu putem să depășim ordinea de zi care este organizată anual și care, după care este identificat lună cu lună fiecare subiect. Să știți că mai sunt și alți cetățeni ca dumneavoastră, care vin din încă 26 de state membre ale care au și ei dreptul, la fel ca dumneavoastră, să se facă auziți. De aceea vă spun, avem o oră pentru acest subiect și mi se pare că este suficient. Dacă dumneavoastră monopolizați numai asta de minute, nu mai rămâne firește timp să ascultăm și pe ceilalți. Mi se pare că este mai util să fim sintetici în interesul dumneavoastră, al cetățenilor și al tuturor, să fiți sintetici, să adăugați ce este nou, care sunt utile pentru a putea obține răspunsuri corespunzătoare în raport cu cerințele care sunt prezente în petiție. Nu mi se pare niciun fel util că ați venit până aici să faceți faceți dita mai declarația sfărăitoare. Deci, am ascultat criticile ca de obicei, încerc să-mi fac meseria în cel mai bun mod cu putință, firește că nu îmi reușește întotdeauna, așa că o să mă adapt. Ana Margherita Ranieri. Eh, Grație. Mulțumesc, doresc să mulțumesc și eu, doamne președinte, și întregii comisie pentru că mi-a fost acordat cuvântul și doresc să mulțumesc în mod deosebit europarlamentarilor care au venit în luna aprilie în campania pentru că au vrut să vadă cu ochii lor și au vrut să pună ei mâna să vadă cum este realitatea deșeurilor la noi în regiune. Dați-mi voie să vă spun că în ceea ce mă privește eu sunt o persoană foarte simplă și cred că simplitatea este cu siguranță o opțiune în ceea ce mă privește, la fel și limpezimea de unde vin eu se spune că nu există un surd mai rău decât ăla de nu vrea să audă și din păcate așa stau lucrurile și așa se întâmplă în zonele unde trăim noi și de unde uh, am venit noi. Petiția care a fost prezentată pentru grupa, groapa de gunoi din Terținio are uh, 3500 de semnături ale locuitorilor din comunele din Terținio, Boscoreale, Bosco, Trecase și Trecase. Populația s-a opus întotdeauna acelei uh, halde de gunoi începând din 2007 atunci când s-a făcut o primă propunere să se facă acolo groapă de gunoi în cadrul Parcului Național Vezuviu. Este vorba despre un amplasament, un loc natural pe care însăși Uniunea Europeană l-a recunoscut și care prezintă o importanță comunitară și o zonă specială de protecție în baza directivei 9243 CE și este decizia Comisiei Europene din data 2006 613 cincisprezece bara, CE. Așadar, groapa de gunoi a fost amplasată într-un loc care și așa trebuia să fie protejat atât conform legislației italiene cât și conform legislației europene. Însă ce se întâmplă este că nu numai că sunt deversate deșeuri așa la grămadă și care nici măcar nu sunt tratate înainte să ajungă în acea groapă de gunoi, însă se constată chiar o extindere a acestei gropi de gunoi aflată în funcție în acest moment. Și vă rog să fiți atenți, nu știu dacă mă auziți, deja s-au făcut, uh, au fost uh, făcut teret lateral din ciment în jurul gropii de gunoi pentru a se putea crește cantitatea de materiale care să se depună acolo. Așa încât aș dori să mulțumesc întregii delegații care a fost prezentă luna aprilie în campanie, inclusiv doamna președinte Mazzoni și aș dori să mulțumesc de asemenea și doamnei Oken, nu știu dacă am pronunțat corect numele de familie și, mă rog, încă un parlamentar. Cei care au spus că uh, ce au spus ei, suntem de acord cu ce au spus, pentru că noi dorim ca acest ciclu integrat de deșeuri să fie gestionat în mod corespunzător în baza normelor europene și în funcție de uh, prevederile italienești. Pentru că noi, cetățenii din Terținiu și din zonele limitrofe și noi, cetățenii din Campania, nu suntem diferiți de alții. Suntem și noi cetățeni cu aceleași drepturi și vrem să fim tratați ca atare, nu ca niște cetățeni care întotdeauna sunt într-o stare de urgență. Mai vreau să mai spun un lucru și să nu depășesc cu foarte puțin timp. Și uh, dacă tot avem pe domnul Romano pe post de evaluator, uh, l-aș întreba. De dimineață, Il Matino din Napoli, ziarul Il Matino din Napoli a publicat un interviu cu domnul Caldoro, președinte al provinciei Campania, în care domnul Caldoro a cerut să se proclame încă o dată starea de urgență din cauza deșeurilor în Campania. De aceea vă cer explicații în legătură cu acest interviu pe care l-a dat președintele regiunii Campania, care pur și simplu nu se potrivește în niciun fel dacă ceea ce a spus este ceea ce a apărut în ziar, prin comparație cu ceea ce s-a spus aici la această comisie. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum îi dăm cuvântul domnului Romano ca să răspundă la aceste întrebări și la alte întrebări care apar în raportul vostru. Grazie, eh, Cercherò di contenere... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să mă mărginesc la timpii care mi-au fost alocați. è possibile dopo, adesso... Puteți să vorbiți după. No, sicuramente abbiamo difficoltà di tempo. Avem probleme cu timpul. Deci la ora 5 trebuie să închidem acest uh, subiect. Deci trebuie să dăm cuvântul evaluatorului. El poate să renunțe. Deci eu pur și simplu vă spun, având în vedere că este o uh, comisie, dacă vreți renunțăm la evaluator. Allora, la parola all'assessore. <clears throat> Nu știu ce interviu a dat domnul președinte Caldoro, pentru că de dimineață n-am citit ziarele. Cred că se poate face acest lucru. Dacă așa a făcut, nu este ceea ce gândesc eu și în niciun caz nu este strategia care, eh, prin care se în, care este urmărită în ceea ce privește gestionarea ciclului integrat a gestionării deșeurilor în campania. Probabil că interviul se referă la altceva și anume la problema actualei legi numărul 26 din 2010 este legea care a modificat legea 195 din 2009 și în baza acestei legi se spune că întregul ciclu ar trebui să treacă prin gestionarea din data, că, ca gestionarea resurselor din 1 ianuarie să treacă la nivelul provinciilor, lucru care într-adevăr este cam greu dacă ne gândim că, mă rog, nu se poate realiza atât de repede în cele patru 5 luni, pentru că au fost și alte cereri din partea provinciilor de a se amâna măcar cu un an de zile pentru că nu există condiții necesare pentru a se putea gestiona integral tot acest ciclu prin companiile pe care le au și aceste comune care sunt reprezentate de ANCE, Asociația Națională a Comunelor din Italia, se consideră că acest model de gestiune care de fapt se ocupă de un, o singură chestiune nu corespunde cerințelor cetățenilor și în mod deosebit nici cerințelor de eficacitate și eficiența serviciului. Este altceva să ne gândim dacă ar fi un gestionar unic care ar trebui să existe și este la fel de adevărat că cele cinci provincii care astăzi prin lege reprezintă, mă rog, acele suprafețe teritoriale ca atare, sunt, lucrează la aceste planuri uh, după cum și companiile respective trebuie să facă planurile industriale pentru gestionarea celor de-a doua, cele etape a ciclului. Deci este vorba numai de partea care ține de distrugerea deșeurilor. Bun, um, e vorba de deșeurile urbane și de resturi. Acestea sunt gestionate de către uh, comune și comunelor li se cere să se ocupe de această chestiune timp de încă un an de zile. De ce încă un an de zile? Pentru că neîndoielnic ceea ce s-a cerut um, de către semnatarii petiției, dar și lucrurile care au fost prezentate de către domnul Manganaro și domnul Roma, sunt lucruri pe care noi chiar le facem. Cu alte cuvinte, nu există niciun dubiu că cele trei chestiuni importante pentru a putea trece la o procedură obișnuită de gestionare sunt planul regional de gestionare și ciclul integral al deșeurilor solide și urbane, planul regional de gestionare a deșeurilor speciale, cele care provin din activitățile de producție și planul cu privire la compensații, iar eu aici aș adăuga uh, planul de protecție a apelor și planul pentru emisiile atmosferice în conformitate cu o uh, recentă directivă europeană care a devenit lege în Italia. Deci acestea sunt cele cinci acte care reprezintă o abordare sistematică pentru gestionarea mediului înconjurător și firește și a deșeurilor. Toate deci, acestea reprezintă o parte importantă a mediului. Cum putem să ne gândim la compensații dacă nici măcar nu știm cum să se distrugă ceva ce trebuie apoi plătit? din acest punct de vedere, că vă place sau nu vă place, suntem la început, la T0, în ceea ce privește partea de planificare și programare. Am accelerat foarte mult uh, procedura în ultimii doi ani, dar unicul un instrument de programare care este cât de cât corespunzător și pe care l-am găsit este planul regional de gestionare și distrugere a deșeurilor speciale, care este făcut de AMRA, o companie din uh, campania care uh, este independentă, mă rog, de cercetare și le-am cerut să actualizeze datele cantitative și suntem în măsură, uh, după cum spune legea, ar trebui să luăm act, însă facem acest lucru săptămâna viitoare și vom lansa acest parcurs uh, destul de lung și uh, procedura care durează destul de mult pentru a ajunge la adoptarea planului în cadrul Consiliului Regional. Așadar, o primă parte a acestei programări a fost până la urmă deja realizată, iar planul pentru deșeurile speciale, vă reamintesc, este un plan important, nu doar dacă ne gândim la cantitatea de deșeuri speciale care se produc în campania în fiecare zi, pentru că acolo vorbim despre o cantitate care ajunge la 10, maxim 20 de mii de tone pe zi, însă dacă nu există această gestionare a deci, în speciale există riscul de a verifica ceea ce a verificat Comisia în momentul în care a venit în campanie, așa nume că acele deșeuri speciale sunt gestionate împreună cu deșeurile solide urbane. Nu există niciun fel de diferențiere, deci nu există colectare diferențiată la sursă. Sunt considerate asimilabile ajung la groapa de gunoi și asta este un lucru rău. Pentru a face acest lucru trebuie să facem o colectare diferențiată a deșeurilor și instalațiile de tratare a deșeurilor speciale trebuie să fie prevăzută cu um, echipamente speciale față de cele deșeurile solide și urbane. Răspund foarte pe scurt și cu asta și închei. Uh, ceea ce ați spus dumneavoastră este absolut acceptabil în ceea ce privește Uh, gestionarea în general a uh, deșeurilor de până acum, acum nu știu dacă ne aflăm sau nu în situația de a uh, inversa situația, dacă în mâna noastră stă să stabilim lucrurile. Mă rog, eu mă limitez la ceea ce la mandatul pe care l-am primit. Însă, din păcate, și aici îmi asum răspunderea, în acest moment, în regiunea noastră nu există alternativă pentru a completa acest ciclu de gestionare și pentru a permite realizarea realizarea celor două uh, instalații termice care se doresc la Napoli și la Salerno. Când spun că nu am alternativă, spun pentru că această regiune, chiar și în momentul în care, nu știu, ar fi să răspund cerinței dumneavoastră și alta din partea Comisiei pentru petiții, s-a spus și așa o să rămâne că nu trebuie să se realizeze acea grupă, uh, groapă de gunoi de la Terțin. Acea groapă de gunoi nu se va construi, dar trebuie să știm cu toții că cel puțin 3 milioane de metri cubi de trebuie să fie distruși, trebuie să fie depozitați în altă parte. Deci sunt 3 milioane de metri cubi care în planul general al, al Haldei, așa cum l-a prezentat, protecția civilă, nu vor mai exista cele două gropi de gunoi din acel plan, cele două halde, și deci, deci, apar într-o lege, e vorba de legea 90, decretul lege care astăzi s-a transformat în legea 123. O lege prin care se stabilește că există două locuri unde se vor construi două halde de gunoi. Unul în provincia Salerno la Maseria și altul la Cavalichello în provincia Napoli, deci Terținio. Deci noi spunem că aceste două halde nu vor fi făcute, fie și pentru că deja există două astfel de halde la Terținio și știm și așa problemele pe care le provoacă și de aceea încercăm în mod constant să discutăm cu autoritățile locale din Terținio cât privește Valea de la Maseria, știm că și acolo mai este o altă haldă de uh, gunoi care eh, are efecte negative. Însă știm că această strângere diferențiată care trebuie să înceapă sunt procese care totuși necesită timp pentru a putea fi asimilate în ceea ce privește modificarea obiceiurilor și a culturii, pentru că avem de-a face cu primari care în continuare nu sunt în stare să priceapă că strângerea diferențiată a gunoaielor este de fapt adevăratul punct de plecare. Avem în regiune peste 200 de comune care în continuare nu sunt în stare să se convingă că trebuie să se apuce de colectarea diferențiată a gunoaielor sortarea cunarelor. Și trebuie uh, să ne gândim și la uh, cei din, uh, din comune care se duc până la secțiile de poliție. Trebuie să avem planuri pentru această sortare a deșeurilor și trebuie să avem și instalațiile necesare. Deci trebuie să cre... Nu e adevărat că noi uh, nu facem decât să alergăm după bani. Banii sunt, de fapt, niște resurse care și așa au fost folosite pentru a se realiza aceste instalații care astăzi sunt supuse riscului de a se bloca la un moment dat, pentru că o mare parte dintre aceste instalații sunt în curs de a fi construite. Mă refer la acele insule ecologice și mă refer la planurile pentru echipamentele de sortare a deșeurilor și există riscul să se blocheze acest proiect, pentru că dacă se blochează resursele, nu mai suntem în măsură să garantăm niște plăți pentru etapele succesive, pentru că regiunea din campania nu mai poate să-și facă aceste estimări în baza propriilor resurse. Iată de ce suntem atenți la bani. Nu pentru că vrem noi să ținem banii ca să facem alte instalații, ci pur și simplu pentru că vrem să sprijinim instalațiile care deja există. E adevărat că trebuie să se reducă și cantitatea de deșeuri conform directivei din 2008, Slavă Domnului, totuși sunt lucruri care se situează, care sunt printre obiectivele um, pe termen mediu. Problema este că dacă nu se fac cele două gropi de gunoi de la Vale de la Maseria și din Terținio, noi care producem 7200 de deșeuri pe zi în campania avem o problemă pe termen scurt. Și deci, pentru a soluționa această problemă care firește că eh, trebuie să se întâmple în paralel cu o viziune strategică generală, eh, eh, acționăm în aceste zile în sensul că încercăm să mai câștigăm, să mai recuperăm din timpul pierdut. Grazie, asesore. La parola al colega Iar. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Iaer. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi cât se poate de succint. Voi completa ce a spus doamna Aucă în ceea ce privește vizita de informare au apărut mereu trei puncte care s-au dovedit a fi firul roșu în discuțiile noastre din campania. Dialogul uh, care a fost defectuos și uh, eu îi rog pe participanți să vorbească între ei chiar și în timpurile care sunt dificile. În al doilea rând, uh, mass media nu era prezentă pentru a soluționa conflictele, ci din contră pentru a le încuraja. În al doilea rând, transparența era insuficientă. Am constatat acest lucru atunci când uh, am vrut să uh, analizăm lucrurile și părerile erau foarte diferite. Se vorbea despre niște valori limită care erau uh, încălcate, depășite. Pe de altă parte, alții spuneau că nu este adevărat. Deci este nevoie de transparență, trebuie să existe niște valori clare care să fie puse la dispoziție și opiniei publice pentru că sunt anumite lucruri care se decid de la nivel științific, deci a doua rugăminte ar fi să se um, realizeze lucrurile mai transparent. În al treilea rând, pe lângă strategia pe termen scurt, este foarte important ca gestionarea deșeurilor și evacuarea acestora să se facă pe termen lung și în mod durabil. Uniunea Europeană pune bani la dispoziție, aceștia sunt disponibili, însă lipsește numai conceptul de evacuare a deșeurilor durabil pentru a obține acești bani. De aceea trebuie să ne ocupăm și de deșeurile istorice pentru a putea uh, merge mai departe și de deșeurile industriale. Eu sunt uh, recunoscător uh, pentru faptul că am putut să ne întâlnim colegii din Italia la fața locului. Am fost peste tot unde am, unde era important să ajungă vizita noastră de informare. Deci mulțumesc în acest sens și le promitem petenților că nu ne vom relaxa uh, abordarea și că vom adresa în continuare întrebări pentru că acest concept privind evacuarea deșeurilor este foarte important pentru ca această problemă a deșeurilor să fie rezolvată definitiv și în mod durabil. Absolut. Domnul Bățolino. Iată că se încheie o primă etapă de lucru și mulțumită intervenției uh, președintei Mazzoni și mulțumită colegilor neitalieni care au făcut o vizită în Italia. A fost o uh, relație interesantă și cu comitetele cetățenilor și cred că ar trebui să existe o încheiere pozitivă în ceea ce privește această parte a documentului pentru că această prima etapă de lucru poate fi încheiată. În următoarele luni trebuie verificat ce se mai întâmplă. Evaluatorul Romano uh, trebuie să continue să lucreze coerent din punct de vedere instituțional, pentru că în următoarele luni se va face mai puțină referire la trecut și va trebui să vorbim mai mult despre prezent, despre lumea în care trăim. În perioada în care evaluatorul a venit la Bruxelles, Senatul Republicii Italiene a înaintat un amendament de modificare legislativă, de fapt două modificări legislative, și acest lucru uh, seamănă cu activitatea noastră, este o parte din activitatea noastră a tuturor. Vorbim aici despre o modificare, uh, introducerea unui uh, reactor termic, termic la Acero și se face referire aici nu se mai face referire la fondurile din bugetul național, ci se vorbește de bugete regionale. Vă spun acest lucru dumneavoastră, domnule evaluator, pentru că în planificarea celor 3,9 miliarde de euro mijloace regionale, 303 sunt prevăzute pentru acest plan privind evacuarea deșeurilor și apare pericolul uh, ca o mare parte din bani să fie investiți în această direcție a achiziționării instalației termice. Deci, cred că trebuie să colaborăm de aproape pentru a investi banii în mod corespunzător. De asemenea, parlamentarii trebuie convinși de utilitatea investițiilor pe care noi le considerăm necesare, pentru că nu ar trebui să facem greșeli. În al doilea rând, Acum câteva ore, Senatul a înrăutățit situația pactului de stabilitate pentru că a fost preluat un nou element independent de cele 5 sau 10 milioane de euro pe care trebuie să fie găsite din faza de planificare, 130 de milioane din altă parte, toate cheltuielile, în ceea ce privește ultimele 10 luni, sunt blocate și mă refer aici la fondurile comunitare și atrag atenția. Trebuie să acționăm cu precauție pentru că ne asumăm riscuri în ceea ce privește resursele și asanarea teritoriului, toate acele lucruri care au fost menționate aici. Deci, uh, dumneavoastră v-ați urcat în avion, ați ajuns la Bruxelles și iată că în timpul plecării dumneavoastră s-au întâmplat foarte multe lucruri la Senatul Italian. Ar trebui să evităm asemenea situații pentru că la noi uh, este un joc de uh, cărți cu trei cărți, uh, ele se amestecă mereu și cred că ar trebui, bine, ar trebui să evităm să se întâmple așa. Trebuie să urmăm un fir foarte clar și vă rog să nu veniți la Bruxelles să ne povestiți cum ar trebui să ne comportăm aici. Grazie, Presidente. Eu sarò brevissimo. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte concis. am uh, asistat la o gestiune dramatică a deșeurilor. Consilierul Romano ne-a, a venit deja să ne vadă, nu este prima dată aici și ne-a dat garanții că se va angaja la maxim, însă bunăvoința nu este suficientă. Câteva cuvinte despre raportul Comisiei uh, pentru Petiții și spun aceste cuvinte pentru petiționari. Nu ne puteți spune că acest raport nu corespunde cu ceea ce a văzut delegația care s-a deplasat în campania. Sigur că avem nevoie de un ciclu integrat al deșeurilor. Sigur că trebuie ca situația să revină la normal, ceea ce câteodată se uită în campania. Faptul că trebuie să se revină la normalitate. Petiționara care s-a exprimat uh, ceva mai devreme dorea să se simtă cetățeană europeană. Acesta este dezideratul pe care aș vrea să-l formulez și eu. Vrem cu toții să fim cetățeni europeni normali. Și după cum uh, spunea cineva înaintea mea, nu poți să guvernezi și să gestionezi acest fenomen uitându-te tot timpul în urmă, uitându-te la trecut. E cazul să ne uităm spre viitor. Știu, doamna președinte, că sunteți o persoană serioasă. Vă cunosc suficient de bine pentru a spune acest lucru. Ei bine, vă urez succes, doamnă președinte. Mulțumesc, stimat coleg Iove. Consilierul uh, Romano trebuie să ne părăsească peste câteva minute. Vom avea ocazia să continuăm această discuție în luna septembrie. Doamna Augen. Sunt de acord să continuăm discuția în septembrie. Aș vrea să spun, Consiliul Romano, este că o mai bună comunicare nu costă nimic în afară de bunăvoință și aș vrea să spun de asemenea că ne-am confruntat cu o situație de necomunicare, cu un tratament foarte prost al oamenilor care au avut de suferit. Și comisiei aș vrea să-i spun că nu am auzit clar dacă se poată lua în serios acest ciclu al deșeurilor, pentru că ceea ce am văzut este că există depozite și incineratoare. Ne-am întâlnit cu uh, directorul incineratoarelor și el era convins că se poate arde orice. Ori eu știu eh, din eh, Danemarca că nu poți să arzi orice, trebuie să fii foarte atent cu ce pui, chiar și într-o instalație modernă. Dacă nu rezolvă problema deșeurilor, dacă nu sunt atenți la felul în care prelucrează deșeurile, soluția este foarte proastă și iată de ce sper că Comisia va fi mult mai atentă. Și apoi aș vrea să întreb dacă nu am putea să aflăm ce se face în alte orașe. Oare nu s-ar putea face un fel de anchetă pentru a vedea cum se rezolvă situațiile de acest uh, fel în alte locuri? Pentru a vedea ce se poate face. Mulțumesc! La colega de Brun segnalava una necessità di Mulțumesc. Doamna de Brun dorește să intervină? Da. Vreau să mulțumesc colegilor pentru eforturile pe care le-au făcut. Este un raport uh, foarte puternic. Este șocant să auzi că există o situație în care Uh, aceste depozite de deșeuri sunt sub supraveghere militară. Delegația a uh, văzut aceste lucruri și chiar dacă există persoane progresiste, uh, rolul armatei va fi prelungit pentru încă un an. Iau notă de faptul că în raport se vorbește despre linii orientative. Regiunea Campania a adoptat astfel de orientări pentru gestiunea deșeurilor urbane însă sunt cam la fel ca și cele adoptate de administrația precedentă. Și ni se spune de asemenea că e nevoie de un nou plan pentru deblocarea de fonduri. Eu am lucrat la revizuirea directivei CARO asupra deșeurilor. Transpunerea directivei este necesară până mâine, pe 16 iulie 2010, în toate statele membre. Astăzi nu am auzit nimic care să lase de înțeles că s-a transpus această directivă. Aflăm că aspecte cheie din legislația europeană au fost uh, încălcate grav și nu am auzit astăzi niciun fel de indicație cu privire la faptul că ar exista o soluție. Nu putem să spunem decât că situația este um, gravă în loc de îngrozitoare. Trebuie să avem o poziție clară, trebuie să cerem o monitorizare atentă, nu putem accepta Uh, situația în care Comisia ar putea acorda fonduri, având în vedere că vorbim despre o încălcare atât de clară. În josul paginii 10 se spune că nicio evaluare de impact nu a fost uh, cerută conform legislației de urgență. Poate că e adevărat, însă o evaluare de impact este uh, necesară conform directivei 85-337 și aș vrea să știu ce se face în prezent în acest sens. Dacă eu aș uh, construi așa ceva în curtea din spatele casei, ar trebui să fac o evaluare. Aș vrea să știu ce se face la ora actuală pentru a se ține cont de aceste elemente. Avem nevoie de răspunsuri și e clar că trebuie să continuăm dezbaterea în luna septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul petiționarului pentru a ne prezenta conclu concluziile sale. Consilierul Romano a plecat. însă mie nu mi s-a părut foarte realist faptul că ne-a spus că trebuie să se construiască două incineratoare pentru a se rezolva problema în campania. E nevoie de 5 ani, cel puțin 6 luni, 6 eh, ani, pardon, pentru a construi un incinerator. Haideți să începem de astăzi cu uh, sortarea deșeurilor, cu instalațiile de realizare a compostului, cu instalația de tratare la rece pentru a construi instalațiile de tratare la rece care să înlocuiască, să înlocuiască incineratoarele. Și e nevoie de puține milioane de euro. Este suficient să transformăm instalațiile care deja există în campania cu aceste celebre CDE R, care, de fapt, formează acele, um, acei baloți care ajung în incinerator și care astăzi sunt grămadă unul peste altele. Ajungem pur și simplu să avem astfel de baloți uh, aproape de casele oamenilor, unde oamenii cultivă plante și nici măcar nu se știe ce să se aleagă de ele, de acei baloți de deșeuri. Și uh, pot să vă spun că există un plan foarte clar pentru a se construi halde de gunoi și incineratoare. De aceea cerem Europei ca acești bani să fie deblocați. Da, să fie deblocați, însă pentru a construi un uh, cerc uh, virtuos al deșeurilor. Iar noi nu spunem asta de azi, de ieri, ci de 5-6 ani. Dacă în această regiune, dacă în campania cineva ar fi ascultat pe nebunii ăia care nu fac altceva decât să-și, să apere pământul, poate că în acest moment nu mai eram noi aici în această situație. Îmi pare rău, domnule Romano, dar vă spun foarte sincer, dumnealui o fi omul cel mai de bună credință din lumea asta, dar nu poate dumnealui să își asume, nu poate să-și pune el în gură uh, anumite vorbe și nu poate să-și asume el. El a zis, nu, poate, nu pot să-mi asum eu răspunderea pentru șase milioane de persoane care trăiesc în campanie. Este exact ce a spus cu gura lui. Acest lucru trebuie să fie o chestiune care să nu depindă de o persoană. De aceea noi cerem să se aplice directiva care spune că planurile făcute pentru distrugerea deșeurilor trebuie să fie stabilite împreună cu comunitățile, iar comunitățile și populația de acolo până în acest moment nu au hotărât nimic, nu au avut niciun cuvânt de spus. Deci, încă o dată aș invita Comisia Europeană, pe doamna președinte Mazzoni, mi-ar face mare plăcere ca la ora 11 noaptea să veniți dumneavoastră, să mergeți cu mine la Chiaianu. Noi suntem chiar de acolo, din Chiaianu și să mergeți noastră să dormiți într-o casă unde vreți dumneavoastră în Chiaianu și o să vedeți că sunt 250 de mii de persoane care noapte nu reușesc să închidă ochii pentru că pute de mori. Sa che enorme, allora io questo voglio. Pute de nu poți să stai acolo, eu asta am vrut să spun. Din păcate, Ferdinando este uh, autorul, semnatarul petiției și în septembrie se va rezolva această chestiune. Până atunci, însă, Europa să dea un semnal puternic și domnul Romano, dacă vrea cu adevărat să schimbe uh, situația care se întâmplă, să înceapă oarecum să stabilească o legislație la nivel regional prin care ambalajele industriale să fie imediat distruse Europa spune că există reciclarea, reutilizarea, iar reciclarea, există instalații de tratament și spun aceea abia după aceea, după ce ai făcut reciclare, utilizare și tot să ajungi la groapa de gunoi. Ori noi am luat-o cu sus în jos, taman pidos, noi începem direct cu groapa de gunoi și după nu mai facem nimic. Le ducem pe toate grămadele la groapa de gunoi, iar groapa de gunoi din Chiaiano, ca multe alte gropi de gunoi, sunt construite peste alte gropi de gunoi spontane pe care le-a făcut Camora, 10.000 de tone de azbest, azbest, da, pe care l-a confirmat armata, deci peste 10.000 de tone de azbest s-a construit o uh, groapă de gunoi cu ajutorul guvernului într-o, într-o pădure care ține de, care este patrimoniul regiunii Campanic și unde există cele mai multe spitale și unde există cele mai multe instalații, sunt șase spitale, șase spitale sunt acolo, care sunt la o distanță de maxim 2,5 km de groapa de gunoi din Cairn. 2 km jumate. Vreau să pricep și eu de ce niciodată nu s-a putut înțelege care au fost criteriile. Și închei Vă rog să mă iertați dacă m-am cam înfierbântat, dar așa sunt de furios. Închei uh, cu ultimele declarații făcute de domnul Romano, care zise că o să extindem haldele de gunoi prezente în provincia Napoli, Chiaiano și Terținiu, care se află deasupra Vezuviu. Da, toată lumea, toți parlamentarii pac au vederea cu Napoli și unde se vede în spate Vezuviu. Este una dintre imagini cele mai cunoscute din Italia. Pe de o parte, se extinde, de fapt, o groapă de gunoi pe Vezuviu, care este patrimoniu al umanității, deci nici nu mai era nevoie. Patrimoniul UNESCO nu era nevoie să trebuiască să spună cineva cât e de frumoasă Nap- orașul Napoli și cât e de frumos Vezuviu. Iar pe de altă parte, pac, ne apucăm și extindem o groapă de gunoi care este sub fereastra oamenilor și poartă în poartă cu spitalele și ei vor să pună acolo și instalații de incinerat. Să îmi fie uh, iertat, dar nu cred că aceasta este soluția corectă pentru a restabili o relație care nu mai există de ani de zile Io vi ringrazio, eh, le cose che sono state dette adesso in assenza dell'assessore Romano comunque gli verranno... Uh... Consilierul Romano nu mai este, Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus și vă vo, îi vom transmite procesul verbal. S-a angajat să dea răspunsuri precise, inclusiv la intervențiile formulate în absența sa. Cred că toate aceste considerații nu au fost interpretate așa cum ar fi dorit uh, consilierul roman, însă cum nu este prezent, îi vom transmite toate aceste lucruri și poate că uh, va fi nevoie de amendamente. Termenul uh, pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie, raportul este adoptat la sfârșitul lunii septembrie și va fi apoi prezentat Comisiei Executive. I-am uh, ascultat pe reprezentanții Comisiei Europene care ne-au prezentat uh, o dare de seamă destul de detaliată în privința situației. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă rog să ne transmiteți în scris toate aceste elemente. O sinteză, un document de sinteză ne-ar fi foarte util Avem nevoie de acest document care să arate care este poziția Comisiei pentru a ști care este situația actuală. Vrem să știm ce s-a făcut, ce nu s-a făcut în trecut și Volens Nolens avem și hotărârea Curții de Justiție care vorbește despre erori și încălcări. Credeți că nu mai e mare lucru de adăugat? În orice caz, comisia noastră nu are decât competențe limitate. Avem totuși această fotografie a situației. Vom uh, vedea ce putem face, ce trebuie să facem, având în vedere și răspunsurile date de autoritățile locale și de autoritățile naționale care au obligația de a acționa rog încă o dată Comisia să ne transmită o notă scrisă care va fi anexată la acest raport, care, vă amintesc, va trebui adoptat la sfârșitul lunii septembrie. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Se pare că în continuare suntem uh, în penurie de timp. Vom încerca să ne grăbim. Nu avem petiționar la punctul 16, pe când uh, pentru punctele următoare avem petiționari în sală, începem deci prin a asculta pe petiționari, pentru că sunt în sală. Dacă nu vă deranjează, trec uh, cu, la punctul 17. Este vorba despre petiția adresată de Armando Menela în numele uh, proprietarilor de hoteluri în insulele minore din Italia. Îi dau cuvântul pentru a adăuga eventual elemente noi. Uh, cunoaștem subiectul, este vorba despre legăturile între partea continentală italiană și insule. Îi dăm cuvântul, după care vom asculta uh, comisia. Mulțumesc uh, Parlamentului și Comisiei pentru că îmi dă posibilitatea să mă exprim astăzi. Suntem o asociație a, a, o asociație a hotelierilor din insulele italiene și în, având în vedere criza economică pe care o traversăm, se constată literalmente o punere în pericol a activității noastre. Petiția era organizată în legătură cu proiectul de privatizare a grupului Direnia și a companiilor pe care acestea le controlează, iar noi am ridicat o problemă foarte serioasă Comisiei și Parlamentului în legătură cu uh, modul în care multe dintre aceste prevederi nu pot fi adoptate din punct de vedere economic, așa încât uh, nu puteau fi puse în aplicare nici de aceste organisme private, pentru că din punct de vedere economic nu sunt productive. Este suficient să ne gândim la insulițe gen Maretimo sau Ponce, Ventotene și așa mai departe, insula Digilio, uh, unde nu există niciun fel de acoperire economică, nu există activitate economică și vrem să adăugăm la această petiție și prevederile prin care autoritatea garantă de piață din Italia a emis o astfel de reglementare în ceea ce privește serviciile maritime în Golful Napoli, modificând astfel o, articolul 81 din Tratatul Uniunii Europene în ceea ce privește concurența. Aș dori uh, să prezint Comisiei și Parlamentului care sunt prevederile cu privire la concurență. Am primit din partea Parlamentului European răspunsul Comisiei Europene în data de 11 mai 2010. Deci, uh, nu se regăsesc acolo toate temele noastre, nu sunt respinse toate uh, temele noastre, în orice caz sunt puse în evidență o serie de lucruri importante care apar exact la sfârșit și, așa cum spuneam, prin respectarea dreptului uh, Uniunii Europene, statul membru își rezervă toate prerogativele necesare pentru a garanta coeziunea teritorială. Eu aș cere Parlamentului și Comisiei să ia măsuri astfel încât statul italian și regiunile competente să se vadă obligate să respecte aceste chestiuni, pentru că de foarte multe ori acest lucru nu se întâmplă. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim și acum are cuvânt reprezentantul Comisiei. Dr. Giovanni Mendola. Grazie, Presidente. Domnul Giovanni Mendola, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mă mărginesc la a face câteva observații în legătură cu uh, ceea ce au spus uh, autorii petiției. Petiția se referă la serviciul public de transport maritim către aceste insule, în mod deosebit uh, aceste insulițe, izole minori. În această petiție pe fond, de fapt, se cere ca, uh, de fapt, Comisia să impună liberalizarea acestor uh, tip de servicii în Italia și să intervină în ceea ce privește organizarea acestui serviciu în urma mai multor propuneri care sunt incluse în petiția prezentată. Din acest punct de vedere, Comisia a observat un lucru și anume că statele membre sunt uh, cât se poate de libere să-și organizeze serviciile pe care le consideră esențiale în măsura și în modul în care consideră ele de cuvință și în mod deosebit în ceea ce privește serviciul uh, acesta um, de transport maritim. Dacă, să spunem, unul dintre statele membre consideră că legăturile cu anumite insule, legăturile feribot trebuie să se întâmple în fiecare zi sau să se facă cu vapoare, cu șalupe sau știu eu, cu uh, embarcațiuni cu un anumit grad de confort, poate foarte bine să pretindă acest lucru. Comisia, pe de altă parte, însă, nu poate impune și aici o să dezamăgesc așteptările și pe autorii petiției, care tocmai ce vorbire, nu poate să impună statelor membre să asigure un astfel de serviciu public. Dacă un stat membru are uh, libertatea de a furniza servicii și de a organiza acele servicii, Comisia, în ceea ce o privește, nu poate să impună niciun fel de standarde în ceea ce privește serviciile publice, serviciile de stat, pentru că, în conformitate cu dreptul comunitar, nu există aceste standarde. Există o libertate a statului membru care se interpretează și în ceea ce privește modul în care se organizează serviciile și dacă le oferă sau nu aceste servicii. Iar dreptul comunitar cere și acesta este un lucru care apare și în petiție, este ca acest serviciu public să fie asigurat cu respectarea principiului nediscriminării între prin acord comunitățile mai mari, adică operatorul care furnizează acel serviciu public și care este prestabilit de către statul membru, trebuie să fie ales acel agent economic, acel operator, printr-o anumită formă sau alta de concurență și printr o fel de licitație, un fel de concurs, pentru a se asigura condiții egale de acces pentru operatorii comunitari la acel serviciu. Și uh, există acest regulament odată ce statul membru a identificat, să spunem că există o suficiență pe piață în ceea ce privește aceste legături de transport, statul membru uh, poate să organizeze o licitație, deci un concurs de oferte și în urma acestui concurs de oferte îl va alege pe acel agent economic care oferă cel mai mic, uh, la cel mai mic preț respectivul serviciu, ca așa cum a fost stabilit de către autorități, sau, din potrivă, oferă serviciile de cea mai înaltă calitate în limita resurselor care sunt alocate. Mă tem de aceea că elementele din petiție, care, um, pe de-o parte, cer comisiei să intervină în ceea ce privește organizarea transportului public maritim în Italia, iar pe de altă parte cer să să nu se treacă la liberalizarea serviciilor, acestea sunt elemente care ori sunt străine de dreptul comunitar, ori ar cere comisiei să nu intervină acolo unde nu are obligația să facă acest lucru. Sunt cereri de la cuvânt? Atunci dați-mi voie să fac eu anumite observații sau eventual să pun eu o întrebare reprezentantului Comisiei, pentru că există o serie de semne de întrebare care deja au fost subliniate după ce am citit documentul scris pe care l-a trimis Comisia și pe care care mi-am după ce l-am ascultat pe reprezentantul Comisiei. În primul rând, nu știu dacă această petiție a fost formulată în mod ambigu, însă eu una am avut o altă impresie în ceea ce privește cererile uh, petentului, cererile semnatarului petenției. Nu doar că se cere comisiei să intervină și să reglementeze transportul interiorul unui stat membru, ci se cere comisiei dacă se întreabă, să spună, dacă met Uh, acea variantă de reglementare a serviciului de transport, care este esențial, uh, pe care Italia vrea să o realizeze prin această privatizare dacă acesta corespunde regulilor care sunt prevăzute de normele europene în coeziune economică, socială și teritorială și deci ce vorba de condițiile de protecție în mod deosebit a acelor cetățeni care de fapt trăiesc în, în comunități periferice și care sunt eventual defavorizate. Vă cer acest lucru pentru că ne-am ocupat și ne ocupăm de acest subiect și în Comisia Regii și am discutat chiar ceva mai devreme un aviz în Comisia Regii și prin acel aviz cerem Comisiei și am aici un exemplar al propunerii de aviz prin care se cere Comisiei Executive în cadrul acestei politici maritime și în cadrul stabilirii politicii maritime integrate, se cere așadar să se supună să se atragă atenția în mod deosebit asupra nevoii de a garanta respectarea acestor drepturi pe care le au cetățenii și care fac parte din regiuni stabilite a fi defavorizate și să se insiste astfel încât pasagerii și mărfurile să, transportul acestora să se bucure de spațiul necesar în cadrul politicilor de piață internă, oricare ar fi aceasta. Deci există o anumită competență pertinentă în acest sens în ceea ce privește Comisia și, de asemenea, se mai cere promovarea transportului maritim pe uh, rază scurtă și cabotajul maritim între teritorii, asigurând mai bune legături între regiunile maritime periferice și insule. Și așa mai departe, nu cred că acest document pe care Comisia Regi îl discute și pe care încearcă să-l propună Comisiei Executive nu cred că acesta este un document complet uh, care să nu corespundă niciun fel arii de competență al Comisiei și care să nu aibă nicio legătură cu prevederile europene. V-aș mai cere o lămurire pentru că, pe de o parte, se spune că Italia e vorba de o chestiune care nu ține de competența Italiei și nu are legătură cu dreptul comunitar. Iar pe de altă parte, în același document care ne-a fost transmis, se vorbește despre o intervenție a Comisiei care ar fi deschis o procedură de încălcare, de infringement, procedură de care nu se știe cum s-a încheiat, nu se știe dacă până la urmă um, uh, s-a întâmplat ceva pentru că e vorba de o acțiune din partea Italiei în legătură cu această chestiune care nu a, a respectat în niciun fel prevederile comunitare. Cel puțin se presupune acest lucru că a fost deschisă o procedură de încălcare. Și v-aș mai uh, ruga, în ultimul rând, aș mai întreba Comisia tot în acest document Comisia vorbește despre o operațiune, vorbește despre o procedură de privatizare aflată în derulare în Italia, care răspunde în principiu, corespunde în principiu acelor reguli pe care Uniunea Europeană încearcă să le impună tuturor statelor prin promovarea procesului de liberalizare, care însă nu a primit autorizarea și acordul din partea Comisiei, care de fapt uh, face toate aceste evaluări în funcție de rezultatul analizei uh, documentelor și procedurilor care țin de procesul de privatizare care tocmai este să se încheie în Italia. Deci, există anumite contradicții în interiorul documentului și în mod deosebit există contradicții între document și ceea ce ați spus dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați respins orice fel de competență, ați declinat orice competență a Comisiei în acest sens. Mai rămâne o chestiune Uh, iar comisia noastră trebuie să se ocupe de această chestiune și anume că există, este expus riscului dreptul fundamental pe care l-au o parte a cetățenilor europeni de a avea garanția acelei mobilități care este de fapt uh, o funcție esențială a dreptului de cetățean european. Și nu cred că aici Comisia poate să se facă că nu vede în sensul respingerii acestei cereri. De ce v-aș întreba dacă doriți eventual să faceți această precizare acum sau cine știe poate să uh, răspundeți cu un document ulterior. Qualche precisazione, qualcuno di natura tecnica posso dare senz'altro adesso. Doresc să precizez încă o dată că este vorba despre niște aspecte tehnice. S-a spus că trebuie să se verifice în continuare în ce măsură această privatizare corespunde normelor în vigoare pe de altă parte, vorbiți despre garanții, despre mobilitatea pasagerilor. Din punctul nostru de vedere, nu există nicio justificare, pentru că nu există norme care să vorbească despre mobilitatea minimă a pasagerilor în acest context. Sau, altfel spus, ceea ce ați uh, precizat și dumneavoastră, un stat membru și ne confruntăm din nou cu aceeași situație. Deci un stat membru poate să decidă pentru sine și această situație pare oarecum paradoxală, deci poate să spună că nu, pentru insulele respective nu ofer serviciile minime. În mod normal, noi primim asemenea sesizări dacă un serviciu public nu își exercită toate funcțiunile pe piață. Însă apar situații de acest tip, situații paradoxale, însă aceasta nu este o încălcare a dreptului comunitar. În dreptul comunitar nu există ancorate norme de acest gen. Dreptul comunitar cuprinde un regulament și o serie de principii de ordin general în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne, o pieță internă, a serviciilor și uh, de natură maritimă și că Italia um, nu ar fi respectat aceste norme, sigur, Comisia în acest sens a deschis o anchetă, însă nu am ajuns încă în etapa în care să se uh, dea un aviz justificat. Uh, la sfârșitul lui 2008 au fost încheiate contractele pentru aceste servicii, uh, nu, au, uh, atunci ele uh, au expirat și comisia a așteptat ca în următoarele luni să se deschidă o licitație. Însă s-a început ancheta și probabil că se va amâna și uh, avizul justificat, ceea ce ar duce la o tergiversare. Însă trebuie să așteptăm să vedem cum se va desfășura licitația. Însă, în ceea ce privește controlul dreptului comunitar, aceasta este competența noastră, în calitate de comisie. Înțeleg care este dorința dumneavoastră politică, este vorba aici despre politica transporturilor, care se preocupă și de aspecte de acest gen, Într-adevăr, s-ar putea exprima opoziția anumitor state membre, însă aici nu există nicio contradicție. Da, eu am pornit de la ideea că există o obligație de a asigura aceste servicii minime, pentru că sunt servicii esențiale. Avem și directiva privind serviciile, în care sunt precizate anumite lucruri. Și acum dumneavoastră îmi spuneți, nu, Nu este așa. Eu pornesc de la premisa că cunoașteți mai bine dreptul comunitar decât mine, dar noi aici suntem un for politic și trebuie să ne adresăm uh, Comisiei în mod explicit pentru că este clar că o parte din directiva privind serviciile nu este respectată, nu a fost uh, respectată, pentru că este vorba aici despre oferirea serviciilor minime. Dumneavoastră spuneți că un stat poate decide uh, să elimine complet legăturile cu o parte a teritoriului său. Mie mi se pare aceasta o afirmație foarte puternică și, din câte știu eu, acest lucru încalcă principiile fundamentale care sunt garantate prin tratat și prin anumite directive. Deci eu cred că această petiție trebuie să rămână în continuare deschisă și cred că ar trebui să o urmărim, să o monitorizăm în continuare și cu siguranță vom afla părerea colegilor și la următoarea ședință și la reuniunea coordonatorilor. Petentul dorește să reacționeze din nou, vă rog, aveți cuvântul pe scurt însă, vă rog, apoi trecem la următorul punct. Da, și noi suntem întreprinzători privați și dorim să beneficiem și să ni se protejeze drepturile și pe aceste insule. Și cred că aceasta poate fi o problemă și pentru celelalte insule mici din Uniunea Europeană, și anume că anumite servicii sunt sau nu sunt garantate și oferite. Comisia a intervenit în uh, sectoare specifice de multe ori Statul italian a fost condamnat că a redus o parte din servicii, însă atunci era vorba despre concentrarea serviciilor. De exemplu, în Capri s-a redus o linie unde exista o anumită concurență care era gestionată de un întreprinzător privat. Bun, atunci încheiem aici dezbaterea referitoare la acest punct. Dacă îmi permiteți, mai am aici un text pe care l-am adus cu mine, pe care doresc să îl uh, înaintez comisiei. Uh, este un text al Comisiei pentru Concurență Italiene care v-ar putea interesa. Minunat, mulțumim, bun. Deci uh, vom mai discuta despre acest lucru și în septembrie și dacă nu există vreo altă obiecție, atunci vom face o solicitare orală pentru a putea avea o dezbatere în plen pe această temă. Și atunci trecem la următorul punct. La petiție scrisă al punctul 18. Este vorba despre petiția de la punctul 18, înaintată de un cetățean irlandez el este prezent. În numele organizației Prietenii, Prietenii Portului Panzans. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, provin din uh, această provincie, Cornwall, și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vorbi astăzi aici. Voi încerca să fiu cât se poate de succin. Eu provin din Penzance, uh, unde trăiesc 20.000 de persoane. Este o zonă de coastă foarte frumoasă, cu un trecut istoric, clădiri elegante, uh, o zonă foarte frumoasă, un peisaj care atrage anual foarte mulți turiști. Dar totul este acum în pericol pentru că uh, se dorește investirea a mai multe fonduri pentru a se, construma, uh, a se construi niște clădiri auxiliare în această zonă. Ei vor să îmbunătățească astfel portul. Asta înseamnă să uh, construiască o cale care să îmbunătățească uh, transportul între um, Panzans și insulele Scilii. În felul acesta însă, ă, cele mai importante părți istorice vor fi îngropate. Aici vorbim despre niște baze istorice ale Regatului Unit, foarte interesante și aici se găsesc structuri istorice foarte vechi, care provin din anul 1300 există o rivieră victoriană și alte uh, puncte de atracție care riscă să fie distruse în totalitate. De asemenea, uh, riscurile implică și distrugere de natură ecologică. Se spune că se va, duce, se va ajunge la o redresare economică în această zonă și că se vor crea locuri de muncă. Însă, situația este tocmai opusă. Pentru că risc, locurile de muncă vor fi puse în pericol. Vor exista rute alternative de transport, iar noul, noul feribot va fi mult prea mare pentru această zonă și astfel ă, posturile inginerilor vor fi puse în pericol. Iar ultimul lucru de care are nevoie o zonă industrială este de a, o zonă turistică este de asemenea construcții industriale în mijlocul său. Aceste zone prietenoase pentru pietoni uh, sunt în pericol dacă urmează să se construiască și să se uh, pună în aplicare acest proiect. De asemenea, ni s-a spus că serviciile uh, de feribot ar putea să eșueze și dacă se întâmplă așa, atunci trebuie să ne mutăm către alt port. Această companie a lucrat în ultimii 90 de ani foarte bine în această zonă. Operatorii uh, nu au avut problemă și au spus că ei nu vor putea lucra din altă parte. Următorul port este la o distanță de 40 de kilometri de părtare. Ceea ce înseamnă că persoanele respective pentru a putea lucra ar trebui să deplaseze foarte mult, iar costurile de operare ar fi foarte mari. Ei nu uh, intenționează să uh, lucreze de altundeva decât din Panza și vor continua să lucreze cu sau fără uh, finanțarea publică. Deci justificarea uh, că se vor crea locuri de muncă este una gratuită. Uh, de asemenea, se ratează o serie de oportunități, pentru că, într-adevăr, facilitățile portuare trebuie îmbunătățite și modalitățile de transport trebuie transformate într-unele mai atractive. Noi susținem această parte, însă abordarea generală a Consiliului este greșită. Au fost înaintate scheme alternative care să respecte peisajul și necesitățile locale. Toate acestea includ folosirea unui feribot rapid și folosirea terminalelor uh, existente. Însă, lucrurile nu au fost investigate în mod corespunzător. Ei insistă în a-și implementa schema lor și nici nu vor să analizeze alte alternative. Am aflat de curând că serviciul de elicoptere în care fac legătura între Panzan și insulele Chili urmează să fie închis pentru că uh, Elicopterele sunt foarte vechi și nu mai pot fi operate. Iar Consiliul nici nu s-a gândit să ia ca alternativă o asemenea variantă. Vi s-a spus de către Comisie că procesul pare, subliniez pare, a se desfășura conform cu uh, regulile în vigoare. Însă acest lucru nu este adevărat. Procesul a fost unul nedemocratic și extrem. Ni s-a refuzat protecția și consultarea publică. Consiliul a spus opiniei publice că dacă că vor avea posibilitatea să înainteze obiecții referitoare la planurile de construcție. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Uh, Li s-a spus că a existat uh, un ordin care însă nu a trebuit să treacă prin procesul normal de autorizare. Consiliul uh, nostru s-a opus de multe ori acestor planuri de uh, construcție de asemenea și consilierii privind moștenirea istorică, patrimoniul istoric, s-au opus acestor construcții, însă niciuna dintre aceste voci nu a fost ascultată. Se pare că pe ei îi interesează mai mult acest proiect grandios. Consiliul nu a dorit să reducă costurile de capital pentru că Până la urmă, acest proiect este finanțat de fonduri europene. Este important ca aceste proiecte să vină în întâmpinarea nevoilor, așa încât vă rugăm să ne ajutați să protejăm peisajul nostru și zona noastră și să ne asigurăm împreună că banii europeni sunt cheltuiți uh, eficient. Vă mulțumesc! Comisia are cum cuvântul. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Delange. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu concis și să explic poziția Comisiei. În primul rând, este vorba despre legarea insulei Silii de continent. Petiția ridică obiecții doar legate de ceea ce se petrece în portul Penzans. Într-adevăr, s-a solicitat uh, cofinanțare în cadrul uh, programului de convergență, dar decizia finală de finanțare nu a fost uh, luată, pentru că, după cum știe petiționarul, nu s-a dat încă aprobarea pentru proiect. Aș vrea să reiterez prevederile Uh, cu privire la fondurile structurale, prevederi din regulamentul adoptat de Parlament și Consiliu. Autoritatea de gestiune, care este numită de statul membru, răspunde de aplicarea fondurilor structurale. Autoritatea de gestiune trebuie să se asigure că proiectele sunt selecționate conform criteriilor stabilite de un comitet de monitorizare și autoritatea de gestiune se asigură că proiectul respectă legislația aplicabilă națională și europeană. În ceea ce privește criteriile de selecție, principalele principii care au fost uh, reținute se leagă de obiectivele programului. Proiectul ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor, trebuie să uh, reprezinte un raport uh, costuri-beneficiu bun, ar trebui de asemenea să se demonstreze că e nevoie de o sumă minimă din partea Uniunii Europene și, în sfârșit, se insistă asupra viabilității pe termen lung a oricărei investiții. Autoritatea de gestiune a informat Comisia că acest uh, proiect a fost evaluat uh, în lumina acestor criterii și s-a efectuat o analiză inclusiv a alternativelor menționate în petiție autoritățile naționale au tras concluzia că opțiunea prezentată este cea mai interesantă din punct de vedere financiar pentru a asigura legătura între Sili și Cornell. Care este legislația aplicabilă? După cum se arată în petiție, principala problemă este um, autorizația de urbanism. Conform uh, principiului subsidiarității, autoritatea, deci Consiliul din Cornwall, este cea care trebuie să-și dea aprobarea. E nevoie și o autorizație de construcție, pentru că vorbim, după cum spunea petiționarul, despre uh, zone care sunt patrimoniu um, universal. Um, Consiliul a acordat um, autorizația urbanistică, dar nu s-a acordat deocamdată autorizația de construcție care este necesară. Aș vrea să subliniez încă o dată că toate acestea sunt de competența autorităților britanice, conform principiului subsidiarității. Comisia nu se amestecă în procesul de acordare sau nu a autorizațiilor. Am cerut autorității de management uh, informație cu privire la procedură. Ne-a asigurat că toate procedurile de planificare și consultare au fost respectate și au arătat de asemenea că aspectele care au fost menționate în petiție au fost aduse la cunoștința autorităților competente din uh, Marea Britanie și acestea au răspuns la toate observațiile și obiecțiile menționate. Am primit uh, copii ale acestei corespondențe și uh, punctele relevate de autorități ni se par relevante, fără a le comenta. Pe baza acestor informații, concluzia noastră este că în ceea ce privește adecvarea pentru fonduri europene s-a respectat procedura și autoritățile britanice ne confirmă că și legislația națională este respectată. Aceasta este poziția noastră. Vă mulțumesc. Parola al colega Tyler. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Tyler. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar și mulțumesc, domnule Max, pentru faptul că ați venit tocmai din Cornwall, un district foarte frumos. Am venit aici pentru a îi susține pe petiționar și ceea ce voi solicita este ca această petiție să rămână deschisă așa încât să o putem uh, trata și la un punct uh, viitor din timp. Și asta din niște motive întemeiate. Am citit cu atenție declarația Comisiei din martie și am primit uh, alte două scrisori de la Guvernul Regiunii Sud-Vest și de la biroul guvernamental pentru West Midlands din, în 13 iunie. Cele două scrisori explică că secretarul de stat așteaptă în continuare să ia o decizie dacă sau nu să dea autorizația de proiectare. s-a hotărât ca în baza articolului 14 să se facă o declarație care să nu ofere această garanție. De aceea, cred că ceea ce avem aici, în fața noastră, este o propunere încheiată pe jumătate și un proiect încheiat pe jumătate. Și cred că decizia referitoare la ce să facem cu această petiție este clară, pentru că dacă am luat-o astăzi, ar fi prematur. Guvernul din Anglia nu a decis încă ce să facă. Așa că eu nu pun sub semnul întrebării principiul subsidiarității, însă haideți să fim realiști. Guvernul nu a decis încă ce să facă, așa încât cum am putea noi să răspundem la această petiție într-un sens. Al doilea rând, motiv pentru care cred că decizia nu ar trebui luată astăzi pentru că ar însemna să o facem prematur, este faptul că acest proiect este cofinanțat de către FEDER, nicio decizie de finanțare nu există din partea organismului de finanțare pe care l-a menționat Comisia. Finanțarea poate să fie mai scăzută până când se dă consensul de finanțare. De aceea, haideți să păstrăm petiția deschisă și să revenim asupra ei pe viitor când vom ști care vor fi rezultatele. Permiteți-mi să trec rapid mai departe. Ministerul Comunelor um, și Consiliul Cornwall a, făcut o, a, a înaintat o aplicație pentru o cofinanțare a acestui proiect. Pentru a cofinanța banii care vin de la FEDER Știți bine că trecem printr-o criză economică, iar guvernul englez are o serie de probleme. De aceea ei încearcă să reducă cheltuielile publice cu peste 40%. Așa încât, dacă nu avem finanțarea, cum am putea să continuăm cu proiectul? Domnul Max a vorbit despre o pierdere a unui număr de locuri de muncă. Așa încât nu cred că trebuie să vă amintesc că crearea de locuri de muncă suplimentare este uh, ceva ce trebuie să se întâmple atunci când, se, când proiectele sunt cofinanțate prin FEDER birourile guvernamentale uh, nu mi-au spus încă când vor lua o decizie, dar mi-au spus că urmează să o ia. Mulțumesc! Dacă nu există altcineva care dorește să ia cuvântul, atunci cred că ar fi bine să urmăm sfatul uh, antevorbitorului și să păstrăm petiția deschisă, pentru că vor exista um, răspunsuri și înscris. Am auzit prezentarea orală a comisiei. Uh, eu am înțeles că reprezentantul I Regio, IG Regio a răspuns la întrebarea referitoare la fonduri și la competențe și de asemenea că nu există o obligație a Comisiei de a verifica cum stau lucrurile deci competența comisiei ar fi exclusă în acest caz. Pe de altă parte, avem DG Mediu, care uh, ar trebui să se preocupe din punctul de vedere al conținutului cu acest proiect, cu proiecte care sunt finanțate de către Uniunea Europeană. Pentru că trebuie să verificăm în ce măsură proiectele sunt conforme cu regulamentele în vigoare, precum și toate lucrurile care, pe care le fac uh, statele membre dacă acestea sunt în conformitate cu prevederile din domeniul mediului și a protecției mediului. Că poate vom putea observa că aici este vorba despre o încălcare a protecției mediului și a directivei privind protecția mediului, iar noi finanțăm un asemenea proiect. Deci cred că ar trebui să analizăm mai îndeaproape acest lucru pentru a vedea dacă proiectul corespunde prevederilor din regulament, din directivă. De asemenea, ar fi important să auzim uh, informații suplimentare din partea DG Mediu. Și apoi vom vedea ce putem să facem ulterior. Deci ar fi foarte bine dacă am primit un răspuns din partea DG Mediu, un răspuns detaliat referitor la obiectul acestei petiții pe care tocmai am ascultat-o. Dacă da, atunci este minunat, amânăm totul pentru septembrie și cu aceasta putem să suspendăm uh, ședința noastră. Am uh, epuizat toate punctele de pe ordinea de zi. Le mulțumesc tuturor colegilor și uh, le doresc tuturor o vacanță de vară plăcută. Ah, nu, a mai rămas un punct. Îmi cer scuze, am omis ceva. Îmi cer scuze. Petiții scrise la parte. Vorba de petițiile care sunt trecute la B. Acolo există o semnalare din partea de la colega Oken. Partea doamnei Oken. Vabbè, cioè la, la petizione scritta. E vorba de petiția de la punctul 87 care a fost semnată de către un coleg pentru care, de ce trebuie să fie mutată de la B la A. E vorba de petiția la 54, 21 și 22, aceleași care trebuie și ele trecute la A. Perfetto, esaurita la comunicazione. Non ho... Am încheiat cu comunicarea și atunci o iau de la capăt. Concediu plăcut tuturor.